Ladies and gentlemen, a very warm welcome. Doamnelor și domnilor, vă urez un călduros bun venit la reuniunea comisiilor AFET, TV și bugete. Astăzi avem un schimb de opinii cu experți și părți interesate în legătură cu Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, așa numitul FED. Suntem foarte mândri că dezvoltarea durabilă joacă un rol cheie. După cum știți, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă vor juca un rol foarte important în luarea deciziilor politice. De aceea, acum uh, începem acest exercițiu la dezvoltarea unei noi strategii care s-ar putea să fie un mare succes pentru dezvoltarea globală. De asemenea, planul extern de investiții va juca un rol cheie în uh, implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea diferitelor părți ale lumii. IMM-urile din zonele rurale vor juca un rol cheie în activitățile noastre și ne bucurăm foarte mult de această dezbatere de astăzi în care sperăm să vedem cum putem să oferim uh, instrumente mai precise cetățenilor noștri și, desigur, uh, regiunilor de dezvoltare. După cum știți, munca noastră pe tema FED a început săptămâna trecută, pe 28 februarie, în prezența Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă, au participat uh, doamna Mogherini și domnul uh, Katainen. Ei sunt uh, responsabili la comisie de acest subiect. Astăzi nu au putut veni, însă sperăm să avem altă ocazie de a discuta despre Fed aici în Parlament cu domniile lor. Între timp, cei trei raportori ai noștri și îl văd aici pe domnul Cucan. Domnule Cucan, vă salut călduros. Uh, cei trei raportori au fost foarte activi pe acest dosar important și vă mulțumim pentru asta. Al doilea este domnul Frunzulică. Mă bucur că această activitate stârnește un asemenea interes și uh, vom uh, încerca să um, lucrăm cât mai strâns și cu statele membre și, de asemenea, o avem pe doamna Gardia Zabal de la Comisia pentru Bugete. Suntem colegi la Comisia pentru Bugete, am dovedit până acum că putem lucra foarte bine împreună și iată că dezvoltarea este un subiect foarte important și pentru Comisia uh, pentru Bugete. Sperăm să reușim să ajungem la un rezultat în același timp la toate comisiile. Proiectul de raport este foarte important și îl vom discuta la reuniunea din 21 martie, care va fi tot o reuniune comună. De asemenea, avem întrebări scrise pe care le-am adresat comisiei, am primit răspunsurile luni, nu de mult, însă răspunsurile sunt foarte bune. Iar astăzi, pentru a profita de contribuțiile lor la munca noastră, am invitat experți și părți interesate care vor uh, participa la acest schimb de opinii privind provocările Fed, dar și factorii săi de succes. Vrem să învățăm de la dumneavoastră cum putem lucra mai bine. Este clar, după cum știți, că în viața politică cu toții avem o gândire destul de directă, încercăm să ne atingem obiectivele, Însă, uneori uh, se crede că noi nu ne bazăm pe fapte, dar nu este așa, este exact pe dos, noi vrem probe și vrem să colaborăm cu dumneavoastră ca să luăm deciziile uh, cele mai adecvate. În primul rând, avem, trebuie să adoptăm ordinea de zi, văd că nimeni nu are obiecții, deci se consideră adoptată. Aș dori acum să dau um, cuvântul membrilor care vor coprezida această reuniune. Îl avem alături de noi pe vicepreședintele Comisiei AFET, Javier Cousu Permui. Bine ați venit! Și pe Norbert Neuser, un membru al Comisiei DEVE. Vă rugăm să luați cuvântul. Mulțumesc, am să vorbesc spaniol. De la Comisiunea de Asuntos Este. În numele Comisiei AFET, Vă urez bun venit la această reuniune. Am avut uh, un schimb de opinii cu comisia și uh, iată că acum avem uh, șansa de a asculta opiniile părților direct vizate. Nu avem foarte mult timp, avem o listă lungă de vorbitori și aș dori să vă spun că vă vom asculta cu mare atenție ca să vedem cum putem ameliora Fondul European uh, pentru Dezvoltare Durabilă. Dorim să dezvoltăm și mai mult acest domeniu al dezvoltării durabile, să colaborăm cu partenerii, cu vecinii și, desigur, să răspundem la marea provocare a imigrației. Comentariile dumneavoastră ne vor ajuta foarte mult și acum am să-i dau cuvântul domnului Noizer. Uh, vielen Dank. Mulțumesc. Stimați colegi, stimate colege, nu aș dori nici eu să mă lungesc prea mult, pentru că astăzi este important să-i ascultăm pe diferiții experți și să profităm de ideile lor, de experiența lor și de cunoștințele legate de această importantă propunere legislativă. De la criza financiară, investițiile străine directe și alte fluxuri financiare private în statele în curs de dezvoltare au scăzut foarte mult. În 2012, doar 6%, adică 34,6 miliarde de euro, uh, din investițiile străine directe totale mondiale ajungeau în așa numitele state fragile. Acest lucru a însemnat o investiție medie de 23 de euro pe cap de locuitor, în comparație cu 128 de euro în alte state în curs de dezvoltare, deci de 5 ori mai puțin. Succesul Fed va fi real dacă investițiile în statele cu risc mare și cu investiții directe scăzute uh, vor reuși. Dacă vom uh, reuși acest lucru, atunci vom putea spune că avem într-adevăr un instrument care creează plus valoare. Președintele Juncker a spus de mult într-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului cât de important este Fed. Calendarul nostru este ambițios în consecință, însă desigur că acest lucru nu trebuie să fie în detrimentul conținutului și uh, rolul nostru de legiuitor trebuie să fie jucat pe deplin. Oamenii din Europa nu mai vor așa numiții elefanți albi, nu mai vor excepții și simboluri. Trebuie deci să garantăm că Fed va fi un instrument util care ajunge acolo unde este nevoie. Noi, Comisia pentru Dezvoltare, știm foarte bine că sunt necesare sume de miliarde pentru a se face progrese reale spre atingerea uh, obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Aceste miliarde nu pot fi finanțate doar din surse publice pentru dezvoltare. De aceea este necesar să se ceară și investiții private. Însă trebuie să minimalizăm efectele uh, potențial nocive și să ne asigurăm că se investește în proiecte care nu creează doar bogăție economică, ci care contribuie realmente la reducerea sărăciei. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că cei mai săraci nu vor avea și mai mult de suferit, fie că e vorba de uh, proiecte care duc la uh, acapararea terenurilor sau la uh, strămutări forțate, cum se întâmplă de multe ori când se fac investiții mari. Fed trebuie să se înscrie în Consensul European pentru Politica de Dezvoltare, la care sunt și eu coraportor. Dorim, în numele Parlamentului European, să ne jucăm uh, rolul de uh, observator și să avem acces de plin la informații, pentru că vrem să ne asigurăm că se oferă garanțiile necesare pentru dezvoltarea statelor celor mai sărace. Trebuie ca FED să fie creat în așa fel încât IMM-urile să aibă un acces mai bun la credite. Și nu spun asta doar pentru că e ziua internațională a femeilor, ci pentru că sunt convins că femeile joacă un rol esențial în acest domeniu. Deci, trebuie să susținem investițiile durabile, etice și responsabile social. În acest domeniu se fac multe, atât în economia privată, cât uh, și în alte moduri de cooperare și trebuie să stimulăm standardele pozitive. Aștept cu nerăbdare să văd contribuțiile pe care le vom auzi în această după-amiază. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la primul panel. Dorim uh, să avem uh, succes, cum spuneam, și Mă bucur foarte mult că îl avem alături de noi pe președintele și uh, directorul executiv al Camerei Africane de uh, Camerei Africa UE de Comerț. Domnul Sergei Uatara se află alături de noi. Este expert în promovarea bunelor relații comerciale între Uniunea Europeană și Africa. Cred că este foarte important să vedem cum se pot implica întreprinderile, întreprinderile familiale, IMM-urile și cum putem fi mai activi în zonele rurale. Pentru că aceasta este principala prioritate, să ne asigurăm că oamenii rămân în zonele rurale și că pot acolo să își găsească locuri de muncă sigure și profitabile. Ne bucurăm foarte mult să vă auzim. Uh, Mulțumesc pentru invitație. Reprezint, după cum știți, Camera de Comerț UE Africa la Bruxelles, sunt aici de patru ani și noi lucrăm pentru a apăra interesele sectorului privat african-european în perspectiva dezvoltării durabile. Timp uh, îndelungat am organizat evenimente tocmai ca actorii din aceste domenii să se poată întâlni și a, pentru a avea schimburi de opinii de 2 ani ne-am dat seama că avem nevoie de mai mult de atât și avem un program de investiții numit Acces Fin, care are obiectivul de a facilita accesul la finanțare pentru sectorul privat. La începutul lui ianuarie am uh, creat o societate cu un obiectiv mult mai specific în acest sens. Și, uh, deci, șansa de a fi aici pică la fix. În câteva minute aș dori să vă prezint uh, viziunea noastră asupra accesului la finanțare pentru sectorul privat în Africa. E important să ne concentrăm pe trei categorii. Avem IMM-urile, avem antreprenorii și sectorul neoficial, informal. Și cred că sunt, sunt chestiuni interesante de discutat astăzi să vedem care este situația IMM-urilor în Africa, care au nevoie de acces la finanțare. De multe ori au șanse comerciale pentru care au nevoie de investiții, pentru care trebuie să acceseze fonduri. Însă aceste șanse comerciale sunt limitate în timp, două, trei luni. Sunt contracte care trebuie să înceapă să fie executate cât, de, cât mai rapid. Însă, problema este că accesul la fonduri durează mai mult decât timpul disponibil pentru executarea contractului. Și asta e valabil pentru Africa și mai ales pentru Africa de vest, pe care o cunosc destul de bine. Deci, o problemă e reprezentată de termenele privind accesul la finanțare. Apoi, garanțiile cerute de bănci sunt o altă problemă. Și aș spune că există nu neapărat rea voință, ci o problemă de competență din partea instituțiilor financiare. Nu au capacitatea, poate nu au nici voința ca să meargă în, pe teren să vadă care e situația vor dosare, analizează totul pe dosar, fac o analiză de risc și acordă sau nu creditul. Iar astăzi IMM-urile nu, do- nu au doar nevoi financiare, au nevoie de consolidarea capacităților în management, în business development. Au nevoie de actori care să însoțească, care să le ofere instrumente financiare, dar să și însoțească pe teren. Și una dintre problemele pe care le avem acum este că avem actori uh, care avem nevoie de actori care să-și suflece mânecile și să meargă pe teren să lucreze cu IMM-urile. E un subiect important. În al doilea rând, garanțiile. Și o să vă dau un exemplu recent. O întreprindere avea un contract cu o uh, întreprindere minieră și trebuia să cumpere uh, echipamente de transport, camioane și așa mai departe. Era Uh, dispusă să uh, facă plățile facturilor prin bancă, prin ordine de plată și să uh, cumpere acele mașini cu credite de la bancă garantate cu mașinile. Deci banca avea suficiente garanții, totul a fost pus pe picioare și în ultima clipă banca a cerut să mai fie și fonduri disponibile pe contul firmei înainte să se poată face plățile. Deși banca avea deja uh, proprietatea pe camioane, avea toate facturile plătite prin bancă, deci e clar că era vorba de o solicitare de garantare excesivă. Al doilea public țintă e reprezentat de antreprenori. Astăzi, majoritatea mecanismelor de garantare nu răspund la nevoile antreprenorilor. Fie se cer proiecte inovatoare, însă, dincolo de acestea e vorba de un milion, 2 milioane de dolari în funcție de sectorul de activitate. Acesta este suma minimă cerută și de deci, ce antreprenorii nu pot să-și dezvolte activitățile. Pentru că e bine și frumos să vorbești despre inovare, însă sunt unele servicii de bază care nu există. Deci e important să avem și acest obiectiv pentru antreprenori. Ultimul punct ar fi sectorul informal. Acolo se vehiculează foarte mulți bani în Africa în ziua de astăzi. Problema este că fondurile acestea nu sunt măsurate în niciun fel, pentru că ei se tem de fiscalitate și nu vor să își declare activitățile. Deci ar fi o posibilitate de a se strânge fonduri din sectorul informal. Însă, obstacolele sunt reprezentate în primul rând de lipsa de cunoștințe. Mulți dintre actorii de acolo nu, nu sunt formați, nu știu cum să acceseze fonduri. Deci, e nevoie de formare, de asistență, tocmai ca să se poată strânge fonduri și din sectorul informal. Și, în ultimul rând, câteva soluții și propuneri de soluții. Din experiența noastră, și uh, aceasta este direcția spre care ne îndreptăm și invităm și pe parteneri să o facă, este să mergem la fața locului, să identificăm nevoile întreprinderilor și să nu ne limităm la finanțare și atât. Trebuie ca odată ce creditele sunt uh, acordate, întreprinderile să fie ajutate să-și gestioneze fondurile, tocmai ca să ne asigurăm prin coaching, prin consolidarea capacităților, că, ei, că lucrurile se fac așa cum trebuie. O altă soluție cu care voi și încheia ar fi să avem parteneriate cu băncile locale. Aș lua exemplul BEI, care oferă linii de credit pentru băncile comerciale. Sistemul nu funcționează foarte bine, pentru că băncile care primesc acele fonduri le adaugă la capitalul pe care îl au și gestionează acele fonduri ca și pe restul fondurilor disponibile. Și deci decide apoi cui să acorde credite și cui nu, pe baza analizei de risc. O soluție foarte interesantă ar fi ca acele bănci să fie privite în permanență ca niște actori care vor primi fonduri, dar să existe și o parte terță care să fie cea care decide, care analizează creditele și alocă finanțările. Ca banca să-și poată juca rolul, pentru că acestea sunt regulile. E nevoie de anumite agregări pentru a se putea acorda credite, însă banca se, se ocupe doar de gestionarea fondurilor și de renuirea creditelor, dar pe baza consilierii acestei instituții terțe. Pot să vă spun uh, din experiență că ar fi o soluție foarte utilă. Am să mă opresc aici, la aceste elemente, și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Yes, Mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm întotdeauna să auzim contribuții uh, din lumea practică și să vedem cum deciziile noastre se repercutează în lumea reală. Cred că trebuie să ascultăm tot mai mult sectorul practic pentru a fi mai eficienți și vă mulțumesc pentru contribuție. Urmează acum um, gestionarul de politici uh, de la PRI, doamna Alisa Heath. Mă bucur că sunteți alături de noi și uh, vă ascultăm. Thank you very much. Mulțumesc. Mi s-a cerut să aduc două contribuții astăzi. În primul rând să prezint felul în care organizează uh, investițiile responsabile și sper să vă pot uh, oferi câteva idei uh, utile și apoi să ajut la înțelegerea legăturii între investiții și inegalități. Foarte pe scurt, organizează pentru care lucrez Principles for Responsible Investment, am fost uh, înființați uh, uh, independent de ONU și uh, noi ne ocupăm de uh, chestiuni de guvernanță uh, corporatistă. Membrii noștri uh, recunosc că aceste chestiuni sunt foarte importante uh, în uh, luarea deciziilor, dar și pentru sănătatea și stabilitatea economică. Avem cam 700 de semnături, cam 70 de triliarde de dolari, majoritatea investitorilor fiind în Europa. E vorba de uh, specialiști în dezvoltare și în finanțarea IMM-urilor, dar majoritatea lor uh, vin din uh, instituții de investiții, investiții de exemplu fonduri de pesti, pensii și companii mici și medii. O parte dintre conceptele pe care le vom discuta astăzi cred că au pertinență pentru subiectul de care vorbim. Aș dori în primul rând să vă explic că cum înțelegem uh, aceste riscuri uh, legate de investițiile durabile. Noi nu credem că putem să facem o listă exhaustivă a tuturor riscurilor și oportunităților pe care le avem în acest domeniu. Mă pare rău că mi-am pierdut uh, prezentarea PowerPoint. We're back. Um, with many issues, the... Uh, Sigur că stimulentele de, la, de a investi uh, vor uh, depinde de mulți factori, de exemplu, reglementare la nivel uh, de stat, apoi felul în care se abordează un anumit subiect și felul în care societatea civilă um, vădă investițiile în dezvoltarea durabilă. Deci trebuie să înțelegem care este impactul social al acțiunilor noastre. Uh, noi uh, facem o raportare uh, anuală față de membrii noștri și deci colectăm foarte multe date în acest domeniu al investițiilor um, responsabile și vă pot spune că membrii noștri se bazează pe date pertinente la nivel internațional. E vorba de niște norme, de niște standarde în legătură cu practicile care sunt considerate acceptabile și inacceptabile în acest domeniu. De exemplu, există principiile ONU, compact, e vorba de principii internaționale, apoi convenții principiile Organizației Internaționale a Muncii, apoi uh, uh, principiile ONU cu privire la drepturile omului, Convenția ONU împotriva corupției și liniile directoare OCD cu privire la multinaționale. Uh, sigur că poate aveți impresia că punem accentul doar pe economiile dezvoltate, dar când vorbim de investițiile în țările mai puțin dezvoltate, punem accentul mai mult pe normele de diligență utilă și deci Uh, vorbim despre principii, de exemplu, uh, norme uh, sociale și investiții durabile. Apoi aș dori să mă mai refer și la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care sunt foarte importante în acest mediu al comunității de dezvoltare. Suntem în faza timpurie. Acum vedem cum industria poate reacționa Uh, dar trebuie să înțelegem cât de uh, importante sunt anumite obiective. Unele sunt mai accesibile finanțării private decât altele și să vedem ce este uh, o investiție care respectă OMD-urile. Aș dori să vă uh, vorbesc despre finanțarea uh, pozitivă care ofere, oferă linii directoare investitorilor pentru a vedea care este impactul social și economic al uh, produselor financiare și a serviciilor pe care le oferă. Acum aș dori să mă refer la uh, inegalitățile de venit. Investitorii trebuie să acorde atenție acestui aspect din două motive. În primul rând, uh, sănătatea și stabilitatea unei economii poate fi subminată și capacitatea de a fi rentabilă ter- pe termen lung. Uh, și apoi uh, și uh, beneficiarii pot fi afectați negativ. Și apoi uh, este un subiect la nivel de dezbatere publică în multe țări. Deci, oportunitățile de investiții pot fi afectate de această dezbatere. Aș dori să mă refer la două abordări pe care se bazează membrii noștri. În primul rând, trebuie ca inegalitatea trebuie să fie văzută ca un instrument pentru investiții, pentru analiza investițiilor. E un concept relativ nou, însă în uh, acești ani în care uh, s-au practicat, s practicat investițiile responsabile, uh, s-a pus accentul pe analiza de investiții în contextul inegalității de venituri. Și o să vă dau câteva exemple. De exemplu, salariile foarte mari ale patronilor, apoi relațiile de muncă, deci folosirea unor indicatori precum uh, munca cu normă întreagă, sănătatea locul de muncă și faptul că companiile trebuie să recunoască că uh, capitalul uman reprezintă o uh, sursă de creație și nu doar o, un mod de a produce. Deci toți acești indici condiții de siguranță la locul de muncă, încălcarea condițiilor la locul de muncă, riscul de reputație, de exemplu, un investitor nu dorește să, ca reputația să-i fie negativ afectată și inegalitatea de venit uh, uh, reprezintă uh, un criteriu foarte important pentru a evalua obligațiunile pe țară sau oportunitățile și riscurile legate de o investiție într-o companie. Aș dori să mai evidențiez un aspect respectiv investițiile pentru a reduce inegalitățile. Și știm că există în câteva țări anumite exemple, există o tradiție de a avea astfel de investiții țintite la nivel economic. Deci în anumite grupuri etnice, uh, dar aș dori să mă refer la două abordări de dezvoltare. În primul, strategia Bottom of the Pyramid, care vizează bunuri și servicii pentru păturile modeste, și pe, pentru a reduce inegalitățile într-o economie și apoi ne dăm seama că mulți uh, investitori, mai ales cei care respectă condițiile de muncă, au început să aibă politici contractuale responsabile, mai ales uh, în ceea ce privește fondurile de infrastructură și um, uh, capitalul uman. Deci, Uh, ca să investească în astfel de activități, trebuie să se uh, respecte anumite norme. Mă închei, uh, mă, mă opresc aici și sperăm să avem o dezbatere cât mai rodnică. Yes, first of all, thank you so much for staying. Mulțumim foarte mult, mulțumim mai ales că v-ați respectat timpul alocat, e minunat pentru că astfel toată lumea are ocazia de a participa la această dezbatere. Și deci ajungem la următorul vorbitor, Senior Executive de la Centrul European pentru Managementul Politicilor de Dezvoltare, domnul San Bilal. Mă bucur de faptul că domnul San Bilal ne onorează cu prezența. Știm că centrul dumneavoastră ECDPM um, joacă un rol foarte important, deci așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. O să încercăm să facem legătura între teorie și practică. Înainte de ședință am fost rugat să vă prezint uh, blending-ul, deci combinarea surselor publice și private de investiții în contextul FEDD. Să sperăm că funcționează prezentarea. Aveam o prezentare PowerPoint, PowerPoint în orice caz. Ce voiam eu să vă spun? Această blending-ul este miezul Fedului, dar este doar uh, una dintre modalitățile uh, pentru a uh, stimula investițiile din sectorul privat. Câteodată, discursurile, mai ales de la Bruxelles, în cercurile de la Bruxelles, se spune că blending-ul va rezolva multe probleme și la comisie se spune acest lucru, dar doream să pun lucrurile în perspectivă, deci nu este o soluție magică și este doar unul dintre instrumentele pe care îl avem la dispoziție și care poate crea și probleme și poate uh, uh, duce la uh, distorsionarea pieței, la practici uh, uh inechitabile. Deci uh, blendingul ar trebui să fie văzut ca unul dintre multele instrumente pe care le avem la dispoziție și nu doar ca unica soluție. Uh, în acest context ne dăm seama că există multe definiții ale blendingului la nivel internațional uh, există dezbateri cu uh, băncile de dezvoltare multilaterală pentru a propune o definiție comună a blendingului, pentru că, în funcție de instituția financiară de care vorbim, se folosesc uh, definiții diferite pentru blending, ceea ce ne duce la un mediu destul de fărâmițat. Deci, am avea nevoie de mai multă coerență în definiția blendingului și de niște principii și modalități comune atunci când vorbim despre blending. Foarte pe scurt. Există multe avantaje și dezavantaje. Sigur că avantajele reprezintă faptul că se pot aduna mai mulți bani, deci cu finanțare uh, publică minimă e posibil să aduni uh, finanțe uh, și pentru Agenda 2030 și pentru um, uh, umplerea lacunei, lacunelor financiare, blendingul reprezintă o soluție. Sigur că și în ce privește calitatea finanțelor și felul în care banii sunt uh, folosiți, uh, se poate îmbunătăți uh, modul în care banii sunt cheltuiți. Dacă ne uităm la partea pozitivă și dacă citim uh, tot ce se spune despre blending, blendingul e mai bine, mai bine decât ce? Ne punem întrebarea. Ne lipsește un termen de comparație. Blendingul e mai bun decât uh, Uh, subvențiile sau alte uh, investiții în uh, dezvoltare, alte investiții directe străine. Deci uh, trebuie să vedem cu ce putem compara blending-ul cu alte forme de finanțare și cred că e bine să spunem în comparație cu ceva concret. Sigur că același principiu se aplică și în ce privește aspectele negative. Blending-ul nu este o soluție fără, nu este o soluție fără niciun fel de provocare Sigur că riscul este ca stimulente financiare să fie mai importante decât principiile de dezvoltare, apoi că se înlocuiește uh, finanțarea privată și nu se încurajează finanțarea privată, apoi uh, uh, problema adiționalității și a efectului de pârghie. Definițiile nu sunt foarte clare, nu au fost clarificate, nu se știe în ce constă adiționalitatea, exact. Și apoi, în fine, din experiență am constatat că există mult blending care vizează mai ales țările cu venit mediu. Uh, scopul uh, mm, Fedului este să vizeze mai ales țările fragile. Deci ne întrebăm dacă blendingul și aceasta este una dintre provocările pe care vă supun astăzi în contextul Fed, e dacă banii ajung într-adevăr în țările care au nevoie de ei, care sunt țări sărace, care sunt la nanghe și uh, care uh, nu au uh, resurse. Iată una dintre provocări. Acum, e foarte important să avem în vedere și recomandările făcute la nivel european. Uh, a existat un proces de reflexie, mai ales în ce privește platforma europeană pentru blending în cooperarea externă. Uh, s-au uh, făcut o serie de recomandări și aș dori să evidențiez doar uh, recomandările care sunt foarte importante, de exemplu faptul că e nevoie de capital de risc, de garanții și de rate sub forma garanțiilor, deci de dobânzi, e o dimensiune foarte importantă. Apoi faptul că trebuie să îmbunătățim sistemele de monitorizare și de raportare în contextul blendingului. Procesele acestea nu sunt întotdeauna pe deplin Uh, transparente sau nu sunt uh, publicate sau efectuate într-un mod care să permită comparația între diversele tipuri de proiecte financiare, apoi uh, faptul că trebuie să fie implicați tot mai mulți actori, inclusiv delegațiile UE, pentru a participa deci actorii trebuie să fie implicați în cooperarea pentru dezvoltare și instituțiile financiare și mă refer nu numai la factorii europeni, ci și la factorii neeuropeni și cei în țările Uh, în care se efectuează investiția respectivă. E un aspect important. Și aceștia nu trebuie să fie implicați doar în faza finală, ci în concepere, în pregătirea uh, investițiilor. Și ce deci e important atunci când se pregătește planul, trebuie să ține cont și de specificitatea țării respective. De exemplu, uh, ce vizează acest plan de investiții în țările din vecinătate și în Africa, aceste planuri sunt foarte importante și să nu venim doar cu un pachet bine pregătit de propuneri. În ce privește Fedul uh, și uh, blendingul uh, obișnuit, problema principală o reprezintă dimensiunea riscului, deci gestiunea riscului. Blendingul este doar o parte din planul de investiții străine, nu o să intru aici în legătura cu ceilalți piloni dar uh, sigur aici uh, trebuie să dăm dovadă de creativitate. Dar problema riscului este cea mai importantă și aici aș dori să evidențiez o dimensiune puțin uh, uh spinoasă, o dilemă atunci când vorbim cu, despre risc. Că pericolul, atunci când ofer garanții de risc, e să lăsăm prea mult la latitudinea sectorului privat sau încercăm să ocrotim prea mult sectorul privat, deci să vedem care este nivelul de risc pe care cineva este dispus să-și, să-și asume. Și apoi când vorbim cu actorii, întotdeauna găsesc uh, argumente pentru a ne convinge în legătură cu riscul, dar ar trebui și noi să ne spunem că ar trebui ca riscul să fie mai bine acoperit pe teren, uh, așa cum uh, spunea domnul Watara. Și trebuie de asemenea să prevenim distorsiunea pieței nu ne dorim să distorsionăm piața, dar dacă actorii vor să meargă mai departe, să-și asume mai multe riscuri, atunci uh, riscăm ca sectorul uh, privat uh, să intervină, să monopolizeze situația sau să irosească banii publici în dezvoltare. Deci trebuie să găsim un echilibru. Și nu e chiar foarte ușor. Și aceasta este o adevărată provocare și din perspectiva transparenței în legătură cu Fed. Și cred că ar fi interesant să ne gândim și la experiența acumulată de alți sector. De exemplu, Banca Europeană de Investiții, în uh, schema sa de facilitate pentru țările ACP, a constatat că se poate asuma un risc uh, Uh, dar uh, că, în general, uh, actorii, când e vorba de riscuri reale, sunt mai rezervați. Banca e dispusă să-și asume riscuri, dar datorită funcționării sale interne, rămâne rezervată și deci ar putea mul- merge mult mai departe în asumarea riscului. Și aș dori să fac câteva concluzii, să trag câteva concluzii cheie Trebuie să tragem învățămintele mm, de pe urma experiențelor uh, legate de investițiile străine directe și a blendingului în Europa, dar uh, să ne uităm și mai departe, mai ales investițiile în țările fragile. Uh, banca noastră a fost foarte activă. Apoi, în ce privește principiile de risc și gestiunea riscului, sunt aspecte foarte importante, m-am referit la ele. Apoi, chestiunea adiționalității, felul în care e măsurată adiționalitatea și apoi principiile de durabilitate care stau la baza deciziilor de investiții. Ele sunt foarte importante. Aici intervine transparența, criteriile de transparență care sunt vitale. Și, în fine, problema coerenței, bineînțeles, cu um, uh, instrumentele europene și cu uh, acțiunile instituțiilor, instituțiilor internaționale. Mulțumesc! Yes, thank you so much. Uh... Mulțumim foarte mult, domnule Bilal. Înțelegem uh, că e important să vedem cum reușim să implementăm cadrul legislativ existent. Acum trecem la următorul vorbitor, din partea organizației Counterbalance, domnul Xavier Sol. Cred că e important la nivel politic să înțelegem cum putem obține echilibrul și vă ascultăm cu interes. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Lucrez pentru Counterbalance, care este o coaliție de ONG-uri. Însă am să vorbesc și în numele unui grup mai larg de ONG-uri care monitorizează uh, tocmai planul de investiții externe. Ne preocupă logica și obiectivele subiacente ale acestei inițiative pentru investiții. Mm, pentru moment nu este foarte limpede dacă planul uh, de investiții uh, externe va aduce uh, succesul pe care și-l dorește, pentru că obiectivele de dezvoltare nu sunt limpezi. Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului, din inițiativele pentru investiții din trecut, cum spunea și domnul Bilal, a oferi, deci, garanții Uh, instituțiilor financiare nu înseamnă că vor fi dispuse să facă afaceri ca de obicei. Deci nu e un panaceu. Să luăm exemplul uh, planului de investiții pentru Europa. A existat multe critici ale EFSI pentru lipsa tocmai de adiționalitate. Acum, mm, vorbind despre Banca Europeană de Investiții și mandatul său extern de împrumut, de unde vin garanțiile Uniunii Europene? Ei bine, nu întotdeauna BEI, sub mandatul său, va uh, investi în proiecte cu risc înalt și nici în state fragile ori țări mai puțin dezvoltate. Așa încât pentru acest fond ar fi esențial să existe criterii foarte puternice atașate uh, investiției și împrumutului, tocmai pentru a obține acel efect de adiționalitate. Acum, ce se întâmplă cu evaluarea facilităților de blending deja existente. În 2014 uh, s-a făcut public un raport cu observații critice despre adiționalitatea proiectelor finanțate prin instrumentele de finanțare anterioare. Însă de atunci nu a mai existat o evaluare de impact a celor facilități de blending din partea Comisiei Europene înainte de a fi promus, a, propus acest plan de uh, investiții. Deci Există o nevoie, oare acum, de a uh, extinde instrumentele de blending? Sunt încă întrebări în suspans și, deocamdată, încă nu avem răspunsurile. Uh, un alt aspect, noi credem că legătura care s-a creat cu politica de control a migrației este una periculoasă. Uh, așa încât noi credem că trebuie disociat planul de investiții externe de uh, politica externă. Înțelegem că uh, se încearcă un fel de uh, efect de pârghi asupra instituțiilor financiare de a se implica în zona de dezvoltare, de control al migrației și așa mai departe. Consiliul cere BEI să investească în sectoare diverse și există o tendință a băncilor de dezvoltare tocmai să se îndepărteze de aspectele de dezvoltare, ori noi nu credem că băncile publice de dezvoltare trebuie să aibă acest rol în politica externă. În termeni tehnici, acest plan este practic o extensie și o aprofundare a mecanismelor de blending, care se presupune că sunt instrumente pentru uh, politica de dezvoltare a UE. Deci această inițiativă noi credem că trebuie să rămână strict o politică de dezvoltare și să nu se amestece în alte aspecte. Un al treilea element, dacă dorim ca acest plan de investiții să devină unul de dezvoltare, de dezvoltare durabilă, încercând să contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și la reducerea sărăciei, atunci e nevoie și uh, de um, niște limitări. Nu există uh, astfel de uh, limitări, fie ele sociale, uh, de gen și așa mai departe. Acum, eligibilitatea și criteriile în regulament ar trebui să existe o formulare mai strictă, un limbaj mai strict uh, la nivel de guvernanță, cât și la nivel de proiecte. Astfel încât proiectele susținute să să nu încalce drepturile omului, să mm, aibă uh, măsuri fiscale clare și să contribuie la uh, acordul de la Paris în ce privește schimbarea climatică. Și până la urmă vorbim aici de coerență între politicile europene. Pentru a conchide, există unele riscuri în ce privește acest plan de investiții externe, în special această legătură artificială cu uh, problemele uh, migratorii, dar pentru Parlamentul European e și o oportunitate de a avea în sfârșit un cuvânt de spus în ce privește mecanismele de blending care există deja. Cu atât mai mult cu cât uh, combinarea, blendingul pare să fie uh, o schiță de viitor pentru bugetul Uniunii Europene. Discuțiile pentru punerea în aplicare a Fed au ajuns acum la momentul în care pot ameliora durabilitatea, adiționalitatea, transparența și responsabilitatea. Repet, e o șansă pentru Parlament pentru a juca un rol mai important, asigurându-se că această inițiativă uh, devine într-adevăr una pentru dezvoltare. Și până la urmă, din partea ONG-urilor, pot să vă spun că acesta e aspectul cel mai important, eradicarea sărăciei, obiectivele de dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, sunt, stau la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumim foarte mult. Acum trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri și pentru raportori aș spune câte două minute, începând cu doamna Gardia Zabal din partea Comisiei pentru Bugete. Vă rog. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc tuturor invitațiilor noștri Sunt uh, de acord cu colegii mei coraportori. Eu cred că în uh, analiza pe care am făcut-o, am căzut împreună de acord asupra uh, problemelor celor mai importante pe care ni le aduce acest fond pentru dezvoltare durabilă, FED. Lucrurile pe care le-am examinat între noi au fost uh, reluate de invitații noștri. E o serie întreagă de subiecte pe care noi le-am discutat. Cum putem fi siguri, bună oară, că acest fond va aduce o valoare adăugată? Știm că există deja instrumente de blending și știm cum ele pot aduce valoare adăugată, dar dacă e să consolidăm aceste capacități, nu uh, vom finanța proiecte private care oricum ar fi fost finanțate. Și e bine să nu excludem anumite investiții private de pe piață. Un alt element e coerența în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Coerența între acest fond și alte tipuri de programe care Uh, se adresează acelor regiuni și uh, abordează cam aceleași teme. Evaluarea riscului a fost una foarte interesantă și eu cred că e un element cheie dacă vrem să ajungem la o bună utilizare a acestui fond. Acum, în ce privește obiectivele și mai ales criteriile de eligibilitate și raportorii au dorit de la bun început să fie cât mai limpezi, pentru că propunerea comisiei avea o formulare mult prea generală. E nevoie de precizie. Oferind criterii de eligibilitate mai clare, am putea obține tocmai garanții de adiționalitate. Acum cedez cuvântul colegilor mei. Mulțumesc, domnul Cucan. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc invitațiilor noștri pentru că ne-au oferit în termeni foarte clari uh, elemente concrete pe teme pe care și noi le-am discutat. Și în acest sens a fost pentru noi foarte, foarte util. Și uh, nu e o formulă diplomatică, foarte sincer uh, vă spun că am apreciat contribuțiile dumneavoastră. Ba chiar aș repeta mm, ce a spus colega mea, aș avea două întrebări de natură foarte generală și uh, ați atins aceste puncte în introducerea dumneavoastră. Cu toate acestea, iată-le. Mă adresez domnului Watara. Ce credeți, care credeți că ar fi beneficiile reale pentru țările africane uh, pentru dezvoltarea acestor țări dacă noi adoptăm instrumentele potrivite. În ce privește riscurile, și asta e o altă întrebare a mea. Doi dintre dumneavoastră vorbeau despre riscuri și v-aș întreba Care credeți că sunt posibilele riscuri în faza de implementare a Fed? Domnul Bilal s-a referit la acestea și cel de-al doilea vorbitor de asemenea. Dacă ați putea să ne dați oarecare detalii în acest punct, aș uh, aprecia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum are cuvântul domnul Frunzulic. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, thank you very much to Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, participanților pentru intervențiile lor. În Parlament uh, am avut uh, și alte întâlniri pe acest subiect, chiar astăzi, um, în ce privește acest instrument. Din partea Comisiei pentru Dezvoltare, permiteți-mi să vă spun că principala noastră preocupare Uh, inclusiv includerea criteriilor DAC sau uh, a, citarea articolului 21 uh, sau articolului 208 din tratate, um, menționarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, drepturile omului, drepturile sociale, schimbările climatice, egalitatea de gen, evaziunea fiscală, toate aceste aspecte au fost incluse. Și trebuie să vă spun că noi, la nivel de coraportori, am avut o cooperare excelentă și rămân doar puține elemente de clarificat. Și v-aș întreba cum am putea aborda, bună oară, o situație în care toate aceste instituții financiare care contribuie uh, prin împrumuturile pe care le oferă și deci participă la aceste facilități de blending, instituții financiare, sigur, pe care le avem și ziua de azi, dar și altele noi, alte grupuri care s-ar implica în astfel de proiecte, cum vor face ele să susțină IMM-urile, micro-întreprinderile, infrastructurile, nu neapărat doar cele economice, ci și infrastructurile sociale în țările mai puțin dezvoltate, în acele zone afectate de conflict, instabilitate și așa mai departe, nu doar în Africa, ci și în vecinătatea estică a Uniunii Europene. Și aici trebuie să vă reamintesc uh, situația din Ucraina. Mulțumesc! Mulțumesc, trecem la raportorii din umbră. Doamna Hautala. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru prezentările excelente care ne ajută realmente să ne gândim la unele amendamente pe care le putem înainta la propunerea Comisiei. Întrebările mele se referă în special la sugestii concrete pe care le-ați putea avea vis-a-vis -vis de adiționalitate, un concept pe care uh, mai mulți intervenienți l-au evocat și care ar trebui garantat. Oare putem integra în regulament um, niște limitări care să Mm, oblige pe cei care implementează proiectele să respecte criteriile pe care noi le dorim. Și din doam- partea doamnei Hit mi-aș dori să aud, pentru că îmi pare rău, am pierdut prima parte a prezentării dumneavoastră. Ehm, ce credeți despre uh, investițiile de impact? Credeți că are un potențial real pentru dezvoltare? vedeți aceste investiții de impact, impact investment, ca putând fi promovate prin noile instrumente pe care noi le discutăm astăzi aici? Okay. Thing, uh, no. Uh, then we come to Mr. Manca. Are cuvântul acum domnul Manca. plecat da. Chcem sa poďakovať za hodnotné prezentácie, ktoré naozaj aj mňa zaujali. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu, stimați invitați, pentru prezentările excelente. Noi avem o anumită experiență cu programul EFSI. În anumite țări, FC a permis uh, investiții la nivelul de 5%, iar statul uh, participa cu 95%. Deci, cu sau fără FC, e o investiție care s-ar fi putut face de către uh, statul membru respectiv. Uh, cu toate acestea, ni s-a vorbit mult despre efectul de pârghie și v-aș întreba dacă credeți că s-ar întâmpla același lucru și în Africa. Ar trebui să evităm erorile trecutului. Mai mult decât atât, aș vrea să știu cum putem evalua succesul bună oară, combaterea sărăciei, creația de locuri de muncă. Ce ne permite să evaluăm un eventual impact pozitiv? Și aș reveni asupra temei demografiei în Africa. 1 miliard 200 de milioane de locuitori astăzi în Africa și peste câțiva ani, potrivit ONU, evoluția demografică ar putea ajunge până la 4 miliarde de locuitori pe acest continent. Africa va putea să se descurce singură, confruntată cu această evoluție demografică, mai ales dacă nu există investiții suplimentare în educație mai ales. Și mă gândesc deosebi la educația fetelor. Și, în general, formarea profesională a femeilor. Și aici e nevoie de noi instrumente pentru a finanța formarea în Africa și aș vrea să știu care e punctul noastră de vedere. Inside, uh, we have uh, private uh, which can do it on themselves because Riscul poate fi calculat uh, în proporția dintre uh, finanțarea publică și cea privată. Vorbim și de oportunități de finanțare, dar și de oportunități de împrumut. Uh, cât risc la împrumut și cât suntem pregătiți să pierdem de la bugetul nostru. Iată unul din elementele cheie și cred că domnul Manca a pus degetul pe rană. Domnul Noizer are acum cuvântul. Dank. Ähm, ich habe nur eine kurze Frage an Mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă pentru doamna Hit. Dumnezeu ne-a vorbit de proiecte socioeconomice care trebuie evaluate. Și întrebarea mea e următoarea. Cum va putea Fed să contribuie la reducerea inegalităților? Care sunt investițiile cu risc, care, din potrivă, pot spori inegalitățile. Asking for the floor, so I give it back now to the panel. Who from the panel? Nu mai văd uh, solicitări de țări la cuvânt și acum aș da uh, cuvântul panelistului pentru a răspunde. Uh, merci. Um, donc, la, la première question, donc... Mulțumesc. Prima întrebare se referea la impactul asupra dezvoltării în Africa dacă instrumentele potrivite uh, sunt puse în aplicare. Uh, uh, autonomia, e important să înțelegem că în sectorul privat din Africa oamenii nu cer finanțare doar de dragul finanțării, ei își doresc să, să obțină autonomia. Vorbim de subvenții, dar eu cred că astăzi întreprinderile nu mai cer subvenții, ci solicită finanțări pe care sunt dispus să le ramburseze. Adesea vedem dosare cu o rată de profitabilitate foarte mare. Deci subvențiile pot să meargă mai degrabă către structuri de uh, însoțire a întreprinderilor, dar întreprinderile se mulțumesc cu finanțarea. Deci autonomia ar fi un prim impact. În al doilea rând, reziliența pe piețele internaționale. Astăzi piața se globalizează. Întreprinderile africane trebuie să fie competitive pe piețele internaționale. Există probleme de standard, de calitate, uh, de ce se numește time to market. Um, trebuie deci să fie competitivi față de uh, companii ce vin din Asia, bună oară și apoi ar fi și calitatea de viață ca alt beneficiu. Persoane care au loc de muncă și care uh, trăiesc mai bine. Și aici uh, m-aș referi și la migrație, se vorbește foarte mult despre ea, dar problema migrației nu, nu e doar una economică și e important să așezăm lucrurile la locul lor. Există o responsabilitate a autorităților locale. Eu însumi am uh, trecut prin așa ceva. Eu am crescut în Africa și sunt un migrant până la urmă. Când ești tânăr în Africa, ești expus la mesaje din partea mediei, din partea televizorilor. Vezi un vis. Uh, Europa, Statele Unite sunt locuri paradisiace și nu ți se arată realitatea. Iată de ce există o responsabilitate locală în ce privește mesajele transmise prin mass media. Pot exista emisiuni despre uh, antreprenoriat, uh, competiție. Asta e important pentru tineri. Cineva care vine azi în Europa se rupe complet de familia sa și uh, va găsi sau nu un loc de muncă în care se va simți bine sau nu. Deci, iată, zic eu, e importantă responsabilizarea autorităților locale. O a doua întrebare viza evaluarea impactului pozitiv al politicilor, uh, cum ar fi programul pe care îl discutăm. Eu cred că e important să asociem actori din zona terță, nici autorități uh, politice locale, nici instituții financiare locale, ci actori terți, cum îi numesc eu, cabinete de contabilitate, cabinete de expertiză, consultanță, cei care redactează planurile de afacere ale întreprinderilor. Ei dispun de cele mai exacte informații astăzi despre realitatea de pe teren. Uh, că e vorba de contabilitate sau fiscalitate, uh, ei se ocupă de acest mediu uh, de afaceri. Ei ne pot oferi informațiile fiabile, informațiile precise. Și în încheiere, Uh, educația în Africa. Da, educația este un element foarte important și mai ales la nivelul antreprenoriatului. Astăzi, reflexul în Africa e uh, în familii, de exemplu, nu de a uh, economisi pentru educație. Tocmai de aceea educația ar juca un rol important. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred că este important uh, ca și Comisia Europeană, că, faptul că și Comisia Europeană are acum un program pentru migranți, tocmai pentru ca uh, antreprenoriatul în rândul migranților să câștige teren, pentru că și aceasta este o parte a soluției. În orice caz, trebuie să facem tot ce putem ca să uh, punem lucrurile în mișcare. Doamna Heath. Mulțumesc. Am să încerc să răspund la mai multe întrebări în același timp. Din punctul meu de vedere, Fed trebuie investit nu doar în uh, întreprinderi individuale, ci în sănătatea generală a economiei. Și aș vrea să fac o analogie simplă, poate chiar simplistă. Dacă investești într-o întreprindere care poluează un râu, atunci întreprinderile din uh, aval vor uh, avea de suferit și nu vor putea să fie productive. Există efecte externe negative asociate cu anumite investiții. Deci e nevoie de o privire de ansamblu și sunt de acord cu ce s-a spus despre salvgardarea standardelor. Cred că trebuie să ne uităm și la munca de diligență necesară făcută de comunitățile uh, implicate până acum. Și ați mai spune și că ODD-urile pot juca un rol important în uh, țintirea anumitor tipuri de investiții. Pentru că nu e vorba doar de salvgardare, ci și de țintirea investițiilor. Mm, au mai fost două întrebări la care doream să mă refer. În primul rând, uh, investițiile de impact. În timp, orice investiție are un impact, însă noi le măsurăm numai pe cele pozitive și numai pe cele le discutăm. Toate investițiile se înscriu undeva pe un spectru al impactului. Însă, atunci când încercăm să măsurăm uh, impactul durabil al investițiilor, am vrea să putem folosi uh, ODD-urile ca reper, însă comunitatea de investiții nu i-a ajuns chiar la acest nivel. Ceea ce nu înseamnă că nu există un impact pozitiv. După cum am spus mai devreme, uh, e vorba de diligența necesară în ceea ce privește impactul asupra mediului. În cele din urmă, proiectele care au ca obiectiv reducerea inegalităților. Nu știu ce investiții sunt cele mai riscante, însă aș repeta că, în mod repetat, constatăm că calitatea locurilor de muncă create și uh, relația dintre întreprinderi și lucrători este una esențială pentru a se evalua în ce măsură o întreprindere promovează sau nu uh, egalitatea. Mulțumesc foarte mult. Domnule Bilal, aveți două minute. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, în primul rând, să spunem, să spun că riscul este o frână pentru investițiile din sectorul privat. Dacă vorbim despre investitorii din sectorul privat, mai ales în ceea ce privește Africa, dar și vecinătatea europeană, acesta este principalul motiv pentru care sectorul privat nu investește în aceste zone, tocmai pentru că consideră că riscurile sunt mari. Dacă întrebăm uh, uh, apoi uh, instituțiile de investiții, ni se spune că, instituțiile financiare ni se spune că de fapt e vorba de riscul perceput, nu de riscul real. Riscul perceput este mare, nu cel real. Așadar, într-adevăr, unele investiții sunt riscante, mai ales în state fragile. Uh, nu pot intra în detalii, însă sunt multe diferite tipuri de risc care trebuie abordate, dar există și această diferență între realitate și percepție. Știm că um, Fed va trebui să schimbe ceva în acest sens. Și uh, acesta trebuie să fie corelat și cu asistență tehnică. E clar că e nevoie de mai mult, de mai multă asistență tehnică și asta se poate face și în contextul planului de investiții externe. Ca să ne asigurăm că măsurile luate funcționează, trebuie să avem principii foarte bune care să uh, orienteze munca făcută. Și cred că este util să ne gândim la procese, să vedem uh, cum fac, uh, cum procedează instituțiile financiare pentru a stabili principii, Uniunea Europeană trebuie să se implice în uh, acest uh, proces. În cele din urmă, este important să ne asigurăm că există principii de orientare și condiții uh, de bază, însă nu trebuie nici să exagerăm, pentru că dacă avem condiții prea numeroase și vrem să ne asigurăm că fiecare investiție va avea un impact pentru dezvoltare, ne vom trezi că banii sunt, dar nu sunt investitori care să îi folosească. much. And last but not least, uh, Xavier. Last but not least. Uh... Last but not least. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Xavier Sol. Yes, I will come back to... Da, am să revin la câteva puncte menționate în întrebări. În primul rând, cea mai dificilă întrebare, cea a adiționalității. Cum se pot defini proiectele uh, cu risc ridicat? Ce trebuie să facem este să ne asigurăm că nu avem doar criterii uh, financiare, ci uh, mai mult decât atât. Dacă avem un PPP uh, cu anumite proiecte, nu se califică neapărat pentru a fi inclus în categoria de adiționalitate. E nevoie de criterii sociale și ecologice ca un, pentru ca un proiect să uh, poată face parte din categoria aceasta pentru a-i se aplica indicatorii necesari. Am văzut uh, tabloul de bord de indicator care a fost creat, nu se știe exact cum a fost folosit, dar asta e altă poveste, însă am avea nevoie de un sistem similar care să fie deschis la contribuțiile diferitelor părți interesate ca să ne asigurăm că se folosesc indicatorii cel mai adecvați. Așa ne-am putea asigura că uh, proiectele sunt evaluate și în termen de risc, nu doar în termeni financiari. Apoi, în ceea ce privește garanțiile, ce s-ar putea face, sunt diferite idei. Da, ca să vă vorbesc, de exemplu, despre schimbările climatice. Am avea nevoie, în mod clar, de proiecte inovatoare, pentru că, de exemplu, în statele partenere nu ar trebui să mai stimulăm combustibilii fosili. Nu mai este cazul. Apoi, în ceea ce privește evaziunea fiscală și evitarea plătirii impozitelor, desigur că proiectele uh, cu sediul în jurisdicții uh, cu secret bancar nu pot fi finanțate și apoi trebuie să se aplice raportarea pentru fiecare țară în baza operațiunilor făcute. Acestea ar fi câteva exemple. Apoi este important să se uh, mai clarifice, de exemplu, definirea uh, rolurilor. Sigur că instituțiile financiare, băncile de dezvoltare vor evalua proiectele dar trebuie ca și Comisia Europeană să joace un rol limpede în ceea ce privește drepturile omului, ca să ne asigurăm că proiectele finanțate nu încalcă drepturi de bază. Iar acest lucru trebuie să fie și răspunderea Comisiei, nu doar a instituțiilor financiare. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul imediat Comisiei Europene. Un minut, maxim două, vă rog. De la Direcția Generală DEVCO, cine dorește să ia cuvântul? I'm the head of unit for financial... Kai Parplis, sunt uh, șef de unitate la Direcția Generală DEFCO pe domeniul relevant. Am ascultat uh, cu mare atenție Trebuia să, trebuie să vă spun că am avut o abordare foarte analitică și planul de investiții externe este tocmai o încercare de a răspunde la provocările identificate de panel. Aș avea două comentarii. În primul rând, în legătură cu educația, cred că trebuie să fim uh, foarte atenți să nu facem din blending un panaceu pentru toate provocările legate de dezvoltare. Aceste, aceste um, acestea, aceste măsuri funcționează pentru investiții care gestionează fluxuri de uh, capital. Deci trebuie să avem grijă cu proiectele finanțate de bănci. Uh, pentru că acelea ar fi proiecte care nu generează venituri. În al doilea rând, cred că este important să ținem cont de faptul că există un schimb între diferitele elemente menționate de paneliști. Suntem de acord cu tot ce ați spus, însă, dacă dorim multă adiționalitate, trebuie să acționăm și în state dificile, în cele mai puțin dezvoltate state. și nu este posibil ca atunci simultan să se atingă cel mai înalt nivel de garanții la toate categoriile. Dacă ne uităm la instrumentele pentru IMM-uri, ați menționat câteva dintre ele, cel mai ușor mod de a implementa aceste instrumente este să facem apel la cele mai mari bănci din statele cele mai puțin dezvoltate, cum ar fi Nigeria pentru că um, pentru acele bănci este simplu să se asigure că toate criteriile sunt îndeplinite. Ar fi mai greu atunci să se lucreze cu intermediari mai mici când vorbim de statele cel mai puțin dezvoltate. Deci e important să ținem uh, cont de acest um, de faptul că trebuie să renunțăm la unele lucruri pentru a câștiga altele. Mulțumesc! Okay, thank you so much. Uh, next one is Digineer. Paolo Martins, please. Mulțumesc de la Digineer, Paolo Martins. Paolo Martins, I'm uh, team leader for uh, blending. Mulțumesc. Uh, aș dori să mă refer la blending și la relația cu instituțiile financiare internaționale. După cum a spus și colegul meu, Kai Parplace, uh, suntem de acord cu preocupările menționate a fost foarte interesant uh, să ascult ce spuneau experții, pentru că sunt puncte de vedere foarte diferite în legătură cu planul de investiții externe. Însă, diferitele puncte de vedere se referă de fapt la aceleași preocupări, adiționalitatea, sustenabilitatea și așa mai departe. Suntem uh, și noi preocupați de același lucru, încă de când a fost făcut uh, planul pentru acest fond anul trecut și ne străduim să ținem cont de toate procesele de follow-up, de monitorizare, pentru ca în viitor să răspundem la aceste preocupări mai bine decât am făcut-o până acum. Nu începem de la zero, începem uh, de la o bază, mai ales în ceea ce privește blending-ul, credem că e o bază foarte solidă, foarte sănătoasă, care s-a dezvoltat în ultimii 10 ani, ajungând la situația în care ne aflăm uh, acum. Încercăm să facem un salt pentru a trece de la situația aceea la o situație nouă, care să poate reprezenta un răspuns mai solid la aceste provocări, dar, după cum a spus și Cai, este un instrument uh, limitat. Trebuie să ne dăm seama că acest tip de cooperare pentru dezvoltare, că instrumentul acesta de blending și garanția pe care o creăm acum, nu reprezintă decât o mică parte din suma totală uh, de finanțat. Vorbim de 10-12% din finanțarea totală. Mai mult de 80% din finanțare se face prin granturi și uh, acestea uh, răspund la provocările pe care le-am avut și până acum. Deci, trebuie să ținem cont de asta atunci când discutăm despre ce înseamnă blending-ul ca alternativă la granturi. Vă mulțumesc! Thank you so much. And last... Mulțumesc! Și dăm acum cuvântul reprezentantului SAE. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte! Ca și colegii mei, uh Consider că acest uh, grup de experți a prezentat opinii foarte utile și foarte interesante și vreau să vă spun că suntem și noi de acord în ceea ce privește provocările aferente instrumentelor inovatoare cum este acesta. Aș dori să mă refer la coerența de politici pentru dezvoltare menționată în anumite intervenții. E adevărat, planul de investiții externe a fost lansat și identificat ca o nouă inițiativă în cadrul agendei migrației și în concluziile Consiliului European din iunie 2016. Este adevărat și că acest instrument are obiectivul de a stimula dezvoltarea durabilă Aș vrea să atrag atenția stimaților deputați cu privire la sursa de finanțare a diferitelor uh, instrumente, uh, inclusiv Fed, și faptul că acestea au fiecare propriile cerințe, propriile obiective, propriile temeiuri juridice în ceea ce privește stimularea dezvoltării sau propriile criterii. Și trebuie să ținem cont în permanență de acest fapt. În al doilea rând, utilizarea planului de investiții externe este destinată provocărilor pe termen lung, creare de locuri de muncă, creare de bogăție, de bunăstare și nu uh, chestiuni uh, pe termen scurt, care sunt mai bine tratate prin intermediul Fondului Fiduciar pentru Africa. Apoi, în ceea ce privește adiționalitatea, cred că este un element crucial și sunt de acord cu cei care au spus că adevăratul test pentru acest instrument este dacă va reuși să canalizeze resursele către uh, domeniile și zonele cele mai fragile și mai sărace. Și uh, pentru a reuși e nevoie de uh, o bună guvernanță depinde foarte mult de cum se vor lua deciziile, de structura ferestrelor de investiții, de uh, diferitele obiective care trebuie îndeplinite, de rolul delegaților UE pe teren, care trebuie să facă o evaluare adecvată asupra riscurilor uh, aferente fiecare inițiative. Vă mulțumesc! Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și experților noștri, am învățat foarte multe de la dumneavoastră. Mulțumim pentru sfaturi și așteptăm cu nerăbdare să continuăm. Sperăm să facem tot ce putem. Trecem la următorul grup de experți. Continuăm direct pentru că mai avem doar o oră la dispoziție. Deci trebuie să fim cât mai eficienți. De aceea vreau să-i rog pe domnii Bernd, Andreasen, Jones și pe domnul Paolucci să vină la prezidiu și să continuăm uh, cu următoarea parte a reuniunii noastre. După cum știți, uh, principala activitate a Fed este acordarea de credite, de împrumuturi. Acestea sunt uh, practic modalitățile de realizare a investițiilor. Dacă sunt credite de consum, rezultatele sunt bune, însă aspectele financiare sunt diferite de multe ori, entitățile de creditare uh, nu constată eficiența pe care și-ar dori-o, însă, per total, cred că inițiativa de creare a acestui fond reprezintă o mare șansă pentru Uniunea Europeană și uh, trebuie să fim activi și să ne asigurăm că procedăm corect. Aș dori să trec direct la domnul Marcus Bernd, șef de divizie pentru strategie operațională și dezvoltarea afacerilor de la Banca Europeană de Investiții. Ne bucurăm că BEI uh, profită de această ocazie. Știm că aveți multe activități financiare și de trezorerie și știm că nu e ușor. Pe de altă parte, mai avem și celebra Comisie de Control Bugetar, mai avem și Curtea de Conturi. Sunt multe instituții care uh, verifică ce se întâmplă. Deci sperăm uh, să nu uh, fie nevoie de, și de intervenția OLAF. În orice caz, vă dăm cuvântul acum, domnule Berg. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru faptul că ne dați posibilitatea să ne prezentăm punctul de vedere aici, la Parlament. Salut, în primul rând, obiectivele Uh, acestui uh, fond, FED, există două aspecte pe care le abordăm uh, noi de fiecare dată când constatăm că există faimoase blind spoturi și încercăm să cooperăm cu partenerii externi cu, deci să încurajăm sinergii între Comisia Europeană, BEI și alți actori. Banca noastră încearcă să-și aducă contribuția pentru ca FED să devină un proiect de succes, mai ales uh, pentru noua parte, uh, garanția uh, deci, pentru Fed, care este un instrument financiar până la urmă. În conformitate cu tratatele, din punctul nostru de vedere, BEI ar putea avea trei roluri. Nu e un rol legat de politici, ci complementaritatea cu instrumentele financiare, deci articularea cu instrumentele existente. Și uh, să vedem ce putem obține cu FED din perspectivă bancară, apoi credem că ne putem aduce o contribuție substanțială la uh, sănătatea tehnică acestui instrument. Nu e vorba de granturi, e vorba de un instrument financiar. Uh, garanțiile și împrumuturile sunt diferite de granturi, din multe puncte de vedere. Și e foarte important să conștientizăm uh, riscul uh, bancar. Uh, pe lângă cele 750 de milioane există cele 50 de milioane suplimentare și trebuie să protejăm tot acești bani. Deci trebuie să ne asigurăm că obținem rezultatele cele mai optime cu un impact minim posibil asupra bugetului european. În al treilea rând, pe lângă instrumentele existente, Um, ACPAF uh, și alte instrumente menționate înainte, noi credem că avem un rol uh, în um, executarea Fed prin folosirea garanției Fed. Și aș menționa acum patru puncte care ni se par foarte importante. În primul rând, credem că e foarte important să evităm suprapunerile cu instrumentele existente la nivel european și cu instrumentele existente ale partenerilor noștri că e vorba de relații bilaterale sau multilaterale. Și trebuie să ne asigurăm că acest instrument uh, vine cu o macro-adiționalitate, cum se spune. S-a menționat această uh, adiționalitate și noi credem că e foarte important să ne asigurăm că avem uh, rezultate coerente și să avem și uh, instrumente de măsurare pentru a ne asigura că obținem uh, efectul scontat și că standardele și uh, clauzele europene sunt uh, respectate. Și s-a menționat deja EFSI în acest context, având în vedere că ne bazăm pe rezult măsurarea rezultatelor BEI, pe cadrul nostru de măsurare, vă pot pune la dispoziție cu mare plăcere contribuția noastră. Așa cum am spus și înainte, credem că e foarte important să ne asigurăm că avem uh, norme tehnice sănătoase pentru a evita risipirea banilor, ceea ce irosirea banilor nu e o misiune foarte ușoară, pentru că e un instrument uh, bancar foarte complex și sperăm să ne bazăm pe experiența vastă de 60 de ani pe care o are BEI, nu numai ca bancă, ci și ca instituție europeană, pentru a ne asigura că normele și uh, garanțiile europene sunt uh, respectate. Și apoi trebuie să avem o structură de guvernanță funcțională pentru Fed și uh, atât pentru Fed uh, cât și pentru garanția FED, pentru că ideea este să cooperăm și cu instituțiile neeuropene. Sigur că e mult mai ușor să lucrezi în familie, e o relație bilaterală, să spunem, însă interesul nostru este să cooperăm și cu alții, cu actori din sectorul privat. Deci e foarte important să avem o guvernanță de calitate funcțională și apoi trebuie să evităm și uh, suprapunerea cu instrumentele interne. De exemplu, uh, inițiativa pentru reziliență economică, care uh, e uh, guvernată de către mandatul pentru împrumuturi externe. Deci trebuie să ne asigurăm că avem o adevărată complementaritate între Fed și uh, această inițiativă privind reziliența externă. Și pentru a conchide, cred că în acest context uh, noi considerăm că avem uh, propunerea Consiliului care a fost pregătită anul trecut și care abordează multe dintre temerile noastre, dar și viziunea comună pe care o avem cu Comisia în legătură cu felul în care putem cogestiona sau cum BEI își poate aduce contribuția la uh, gestionarea acestei uh, facilități de garantare pentru a ne asigura că uh, experiența de care dispunem noi poate să fie folosită pentru a obține rezultate cât mai concrete, un impact cât mai puternic, sigur că respectând și obiectivele stabilite pentru Fed, cu respectarea impactului bugetar Am avut până acum o cooperare excelentă cu Comisia. Am încercat să abordăm aceste uh, întrebări uh, foarte importante care au fost uh, puse în runda anterioară legate de riscuri, de efectul de pârghie, de multiplicare. E un ELM-ul este un instrument diferit de FED pentru că avem uh, această posibilitate de multiplicare de 40, dar uh, obiectivul este diferit, deci este foarte important să obținem un echilibru între eșecurile de piață care trebuie să fie abordate pe de o parte și pe de altă parte uh, încurajarea inițiativelor din partea sectorului privat. Am înregistrat progrese importante, credem noi, în înființarea acestui sistem de cooperare cu partenerii, mai ales uh, prin, cu instituțiile financiare bilaterale, instituțiile financiare multilaterale. Încercăm să ajutăm în dubla noastră capacitate de uh, bancă de dezvoltare multilaterală și de instituție europeană. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Yes, many thanks. Mulțumim, uh, domnule Bent. Ajungem la următorul vorbitor, Peter Andreasen, manager uh, general la uh, instituțiile de finanțare pentru dezvoltare europeană, EDFI. Am dorit să vedem care ar fi obiectivele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a vorbi uh, astăzi aici. O să mă refer la două aspecte principale. În primul rând, de ce uh, E important uh, să încurajăm uh, investiții uh, din sectorul privat și apoi o să vă prezint și viziunea instituțiilor financiare care fac parte din grupul nostru. În primul rând, sprijinul pentru finanțarea pentru dezvoltarea sectorului privat. S-ar putea să vi se pară evident, dar cred că nu e inutil să subliniem faptul că dezvoltarea sectorului privat va fi foarte importantă pentru rezultatul nostru co colectiv pentru agenda pentru dezvoltare 2020 și mai ales pentru obiectivele legate de reducerea sărăciei, crearea de locuri de muncă și uh, schimbări uh, climatice. E important să amintim că rata mondială a sărăciei a scăzut sub 10% pentru prima dată în istorie și că progresele importante care au fost înregistrate în ultimii 20-30 de ani mai ales au decurs din politici mai bune combinate cu un model de creștere pentru sectorul privat. Și Fedul, cu accentul pe care îl pune pe dezvoltarea sectorului privat, abordează tocmai această problemă. Și de-a lungul anilor am constatat că ocuparea este canalul principal prin care săracii ies din sărăcie și trebuie să ținem cont și Uh, de sectorul privat în care se creează 9 din 10 uh, locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare. Deci trebuie să folosim uh, fondurile publice de dezvoltare pentru a mobiliza capital privat pentru piețe cu venit mic, unde investițiile nu sunt atât de abundente. Colegul dinainte s-a a vorbit despre această țară, aceste țări numindu-le țări cu venituri medii. Avem instituții bilaterale în grupul nostru la EDFI, ca și colegii noștri, uh, noi uh, încurajăm instituțiile multilaterale pentru a uh, încuraja creșterea economică și pentru a combate sărăcia. Și rezultatele din ultimii 10 ani dovedesc faptul că fondurile publice pot fi folosite în mod eficient pentru a sprijini companiile și proiectele din sectorul privat pentru a avea un impact pozitiv și că antreprenoriatul este cheia pentru a uh, încuraja creșterea durabilă. Dar uh, credem că instituțiile financiare trebuie întotdeauna să dea un exemplu și să se angajeze pe piețe în care investitorii nu au uh, curajul să intervină, în orice caz nu la același nivel ca noi. Câteva cuvinte despre grupul nostru. Suntem 15 instituții de finanțare. Proprietarii noștri sunt guvernele europene. În ultimii 10 ani am triplat portofoliul nostru, ne apropiem de 40 de uh, miliarde de euro investiți, mai ales în uh, uh, Africa subsahariană, o treime din investițiile noastre au mers acolo și am investit mai ales în infrastructură, în uh, surse durabile de energie și apoi în investiții financiare curate. Uh, sprijinim, am creat milioane de locuri de muncă în aceste țări și, uh, grație nouă, se plătesc milioane de euro la uh, sistemele publice prin uh, taxe și impozite. Deci credem că Fedul poate ajuta, deci poate stimula eforturile pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Și ne bucurăm să folosim instrumentele de blending la nivel european. Am încercat să uh, Uh, urgentăm uh, accesul la electricitate și la apă curată în țările în curs de dezvoltare. Acum aș dori să vă prezint câteva puncte de vedere în legătură cu planurile uh, noastre pentru Fed. Sunt proiecte, sunt direcții pe care noi le încurajăm și sperăm să putem coopera să folosim instrumentele financiare când ele vor fi definite. Ne-ar interesa mai ales programele de dezvoltare. De exemplu, am dorit să investim mai mult în țările fragile și țările care se află în uh, conflict. Sunt domenii în care ne, provocă, ne confruntăm cu provocări în care considerăm că nu uh, mergem suficient de repede doar cu finanțarea noastră proprie și deci ne-ar interesa parteneriate cu uh, uh, instrumente precum Fedul Obstacolele cu care ne confruntăm vizează extinderea, creșterea pieței, dar și cu riscurile de pe aceste piețe și uh, barierele cu care ne-am confruntat noi, instituțiile financiare, um, vizează mai ales volumul mare de portofoliu care trebuie investit pe acest tip de, de piață. Proprietarii noștri, uh, guvernele europene, consideră că uh, Uh, experiența noastră a instituțiilor de uh, finanțare poate fi folosită în mod foarte util. Acum uh, câteva aspecte în legătură cu planurile concrete legate de Fed. În primul rând, considerăm că fondurile ar putea fi bine folosite dacă avea, am putea avea o uh, garanție precum cea propusă Această garanție ar putea să încurajeze dezvoltarea în țării cheie, fără a afecta fondul, uh, asistența pentru dezvoltare. Banii ar putea să fie folosiți și cheltuiți uh, uh, foarte bine. Apoi, salutăm și capacitatea de a folosi instituții financiare vari, um, variate, sau, așa cum s-a spus înainte, doar o parte mică din instrumentele de blending din uh, Europa, 5% dacă nu mă înșel, au fost uh, folosite pentru uh, proiecte din sectorul privat și credem că prin Fed potențialul crește și cu experiența noastră în țări pe care le-am vizat și cu proiectele la scară mică, noi considerăm că am putea merge și mai departe și am putea și viza mai multe proiecte din sectorul privat. Un al treilea aspect E nevoie de guvernanță puternică și de transparență când folosești uh, finanțare de tip blending în sectorul privat. Avem cel puțin 15 ani de experiență cu astfel de finanțări, mai ales uh, agențiile donatoare din uh, uh țările europene. Și noi considerăm că acum în momentul de față, trebuie să consolidăm uh, principiile și liniile directoare pentru folosirea finanțării de tip blending în sectorul privat. Fluxurile pentru sectorul privat au crescut foarte mult uh, și nu considerăm că uh, instrumentele europene de tip blending nu ar trebui să vizeze sectorul privat. Dar credem că e foarte important să studiem, să monitorizăm îndeaproape piața și să cooperăm cu sectorul privat și în cele 15 instituții avem un set de uh, principii directoare pentru uh, finanțarea de tip uh, blending pentru sectorul privat și am invitat și alte instituții financiare să ni se alăture, deci să ne propună și alte linii directoare care sunt foarte importante pentru guvernanța acestui instrument am dorit să mai evidențiez și aici ajung la adiționalitate. Deci dacă ne dorim ca aceste instrumente să meargă mână în mână, atunci uh, trebuie să se combine mai multe surse de finanțare, deci ca instituțiile financiare să nu uh, finanțeze singure astfel de proiecte. Și credem că în această ordine de idei trebuie să uh, încurajăm propunerile pertinente, ceea ce e foarte important pentru Uh, distorsionarea pieței. E foarte important ca prețurile uh, să nu fie uh, subvenționate. Și în fine, aș mai spune că se face mereu referire la norme stricte pe plan de mediu, sociale, de ocupare și așa mai departe. E foarte important, mai ales în piețe dificile care au legi care nu garantează, nu vin cu garanții pentru sectorul privat, dar să nu uităm că instituțiile financiare de care vorbesc uh, sau au o experiență de zeci de ani și deci uh, e foarte important să nu aplicăm doar două, trei uh, seturi de cerințe și să avem suprareglementare mai ales. Și în fine, voi încheia în același ton ca antevorbitorul deci uh, în legătură cu indicatorii armonizați. Salutăm faptul că instrumentul de finanțare pentru Fed merge mână în mână cu proiecte pentru sprijin pentru asistență uh, tehnică și pentru sprijin pentru politici. E foarte important ca finanțarea pentru proiecte să înțelegem că doar finanțarea proiectelor nu ne va permite să uh, atingem obiectivele pentru sectorul privat. Și ne bucurăm că avem un pachet general care ni se pare bun. Mulțumesc! Many thanks and Mulțumim. Și acum trecem la șeful biroului de la Bruxelles, Albert, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, domnul Paolucci. Am fost prea rapid, se corectează președintele. Continuăm conform planului. E vorba de domnul William Jones, șeful oficiului de la Bruxelles al Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație, pentru a vorbi despre FED. E o propunere pe care o susținem puternic. Uh, la BERD vorbim de două, trei investițiile UE și Uh, operăm în 36 de țări cu un accent pe vecinătate, atât estică cât și sudică a UE și aș începe prin a spune că cooperarea noastră cu UE e de foarte uh, mare durată, de foarte mult timp și în profunzime investim împreună, construim capacități locale împreună și lucrăm pe um, reforme cheie pe teren. E un parteneriat real pentru noi și ne dorim să îl dezvoltăm, inclusiv prin acest instrument pe care îl discutăm astăzi. Uh, am șase aspecte și timpul e scurt. Aș începe cu primul punct, un argument pe care l-a adus și colegul meu, dar l-aș sublinia și eu. Fed e o componentă a planului de investiții externe și parte a puterii acestei abordări e tocmai aceasta, e combinarea diferitelor instrumente disponibile în planul de investiții externe. Garanția este un element nou, în plus față de instrumentele de blending, care credem că pot funcționa bine sub pilonul 1, dar plus asistența tehnică de la pilonul 2 și mm, la pilonul 3, dialogul social. Toate acestea sub umbrela uh, planului de investiții externe e un element foarte puternic și un instrument, uh, un instrumentar mai degrabă foarte puternic. Și e tocmai ceea ce noi încercăm să facem la BERD prin abordarea noastră în țările uh, în care operăm. Credem că e o metodă foarte bună de a obține rezultate. Sperăm ca și Parlamentul să promoveze fiecare din aceste componente. În al doilea rând, mulți au spus-o deja, adiționalitate, adiționalitate, adiționalitate. Un obiectiv cheie al garanției este de a spori nivelul de finanțare privată disponibil pentru investiții. În țările în curs de dezvoltare, diferența până la obiectiv este uriașă. Și finanțele publice de capul lor nu pot să le atingă niciodată. Și alții au mai spus-o pentru a stimula nivelurile de finanțare privată. Adiționalitatea este un element cheie. Contribuabilii susțin uh, finanțele publice, deci uh, finanțele private trebuie să intervină și ele mesajul nostru către dumneavoastră e, vă rog, nu ezitați să ridicați tacheta cât mai sus și uh, nivelul de dată uh, pe care ne-l cereți ca instituții financiare uh, trebuie să fie la nivel înalt, tocmai pentru a evita blocajele. Felul în care uh, punem un preț asupra produselor pe care le livrăm sau participarea, mobilizarea participării private. Vă rog să ne stimulați, dar aș merge și mai departe. Nu doar că uh, nu punem în pericol, ci trebuie să aducem uh, investițiile private tocmai în țările care au fost evitate în trecut din cauza riscurilor. Asta înseamnă că garanția uh, trebuie să treacă și asupra investitorilor privați care admite rămân reticenți. Obiectivul primar al acestei garanții e nu de a acoperi riscurile noastre ale instituțiilor de uh, finanțare a dezvoltării, ci trebuie să treacă mai departe. Și acest lucru trebuie să fie cât se poate de explicit. Punctul 3. Uh, un plan de acțiune pe picior de egalitate. Expertiza din diferite sectoare și regiuni trebuie toate implicate pentru ca instrumentul să devină un succes și multe, uh, mulți din acești actori au fost prezenți deja aici. Trebuie să continuăm cooperarea dintre noi. Uneori suntem în competiție, e adevărat. Și asta poate fi sănătos. Înseamnă că efortul de a produce cele mai bune propuneri rămâne constant dar, tocmai de aceea, e important ca instrumentul de garanție să fie uh, administrat imparțial. Și singura organizație care poate face acest lucru, fără conflicte de interes, este Comisia Europeană. Încurajăm Parlamentul să ofere un rol central Comisiei în administrarea garanției. Astfel veți augura că toți uh, actorii sunt gata să participe utilizând instrumentul la capacitate maximă. Punctul 4, domnule președinte. Guvernanță și luarea de decizii. Vorbim de bani publici și e nevoie de control. Felul în care uh, a fost uh, construit instrumentul e foarte important dacă vrem să convingem pe investitorii privați să colaboreze cu noi. Ar trebui să implicăm um, investițiile ca um, decidenți Uh, apoi, uh, comitetele strategice trebuie să funcționeze în complementaritate cu alte instrumente uh, care există, cum ar fi instrumentul de reziliență al BEI, indiferent de tipul de garanție. Punctul 5. A face mai mult pentru mediu. Noi credem că țintele în ce privește mediul ar putea fi și mai ambițioase dacă ne dorim rezultate potrivit angajamentelor de la Paris. Și nevoile de finanțare în acest sector sunt uriașe. Știm acest lucru și credem că la articolul 8 putem ajunge la un 30% ca țintă, dacă nu chiar și mai mult. Definiția, din punctul nostru de vedere, este mult prea strâmtă pentru ca să fie eficace. Ca să obținem un impact real, trebuie să obținem durabilitate în deciziile de investiții private. În acest fel, uh, aduci companiile în um, obiectivele de mediu. Obții astfel profit pentru companii, dar și emisii mai scăzute. Vorbim de uh, o eficiență a resurselor în uh, definiția cu care lucrăm. Punctul 6, domnule președinte, și am să mă opresc aici. Uh, să menținem cât mai largă definirea ferestrelor de investiții, oportunităților de investiții. Toți am analizat cu atenție aceste oportunități de investiție. Infrastructuri municipale, uh, creștere și ocupare prin finanțarea MM-urilor, împrumuturi în uh, valutele locale, investiții în eficacitate energetică, pentru ca energia curată să fie ieftină și disponibilă. Există multe idei și cu siguranță și alte idei vor apărea pe parcursul timpului. Deci definirea ferestrelor sau porturilor de investiții trebuie menținută cât mai largă, pentru că acestea vor evolua cu siguranță în viitor. M-aș opri aici și vă mulțumesc foarte mult. Uh, voi răspunde cu plăcere întrebărilor. Yes, many thanks, Mr. Vă mulțumim, domnule Jones, și cum spuneam înainte, îi vom da acum cuvântul reprezentantului special al grupului uh, Băncii Mondiale, domnul Massimiliano Paulucci. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați dat ocazia să venim astăzi aici. Uh, vorbesc astăzi în numele părții private, dar și publice ale Băncii uh, Mondiale. Așa cum au spus și antevorbătorii mei, salutăm această inițiativă și îndeosebi ținând seama de faptul că după 2015 și toate angajamentele luate uh, atunci la uh, Paris, New York, acum a venit vremea implementării. Și trebuie să ne respectăm angajamentele, da, ambițioase, dar pot fi atinse. atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă poate fi pusă în pericol de mm, menținerea conflictelor și înțelegem asta că până în 2030 jumătate din populația lumii va trăi în state fragile. Atunci înțelegem că și mai bine de ce inițiative precum aceasta pe care o discutăm azi sunt foarte importante. E acum vremea să acționăm, să acționăm acum și singura modalitate, sau una din modalități, împreună cu intervențiile în sănătate sau educație, de a scoate oamenii din sărăcie. Deci, soluția e crearea locurilor de muncă. Joburile sunt foarte importante, sunt decisive. Poate că nu sunt panaceul, dar e ingredientul cheie pentru rețeta reducerii sărăciei. Vorbesc numele unei instituții al care mandat e acela de a pune capăt sărăciei extreme și a aduce prosperitate celor 40% cei mai săraci din lume. Ne confruntăm cu situații foarte dificile, o facem de 70 de ani și nu mai departe decât în ultimul deceniu am investit aproximativ 100 de miliarde de dolari susținând statele fragile, din care aproximativ 71 de miliarde pentru a susține dezvoltarea sectorului privat și a investițiilor. 9 miliarde numai în state fragile și din acestea 3 miliarde în uh, garanții pentru proiecte potrivit scheme pe care o discutăm chiar azi. Bazându-ne pe experiența pe care o avem și pe imperativele de a merge de la declarații către acțiuni, credem că planul de investiții externe este un instrument foarte puternic tocmai pentru a spori efectul de pârghie al, o, al uh, asistenței oficiale pentru dezvoltare. Trebuie cu orice preț să aducem sectorul privat uh, în acțiune. Pentru că altminte nu putem merge de la milioane de euro la miliarde sau triliarde uh, pentru a aborda provocările uriașe care ne stau în față. Uh, ce poate face sectorul privat în state fragile? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să le permitem să creeze acele locuri de muncă uh, de care atât de mare nevoie? Întâi de toate, e important, e decisiv să investim în crearea de piețe. Peste 70% din statele afectate de conflict se află în um, um, ultima parte a clasamentului. Uh, Piețele practic nu există în astfel de regiuni, dar chiar și acolo unde reușim să creăm piețe, nu există soluții facile. Uh, aceste piețe sunt ținute în stand-by. E vorba de un proces complex și cu siguranță pe parcurs vom face greșeli. Învățăm din ele, dar dezvoltarea este și un proces cultural și ca atare ia zeci și zeci de ani nu vom fi în măsură să obținem rezultate dacă nu suntem expliciți asupra ce vrem. Ori, dacă nu credem că e un efort uh, care uh, trebuie făcut în parteneriat. Parteneriatul e esențial. Singur nu putem face mare lucru. Alminte nu vom putea merge de la milioane la triliarde dacă nu uh, antrenăm resurse, resurse care, pe care pot să le aduc alții sau resurse pe care le putem crea. Câteva nuanțe. Cum atragem sectorul privat? Sectorul privat ar trebui să poată merge primul pentru a investi în piețe. Când sectorul privat, și când spun asta, mă refer la sectorul național, regional și internațional, când sectorul privat nu găsește condițiile adecvate pentru a investi într-o anumită țară sau într-un grup de țări, atunci noi, ca parteneri de dezvoltare, ar trebui să lucrăm cu țările respective tocmai pentru a crea condiții așa încât sectorul privat să vină și să investească. Dacă chiar și atunci sectorul privat nu investește, atunci trebuie să intervenim cu finanțarea condițională în calitatea noastră de um, uh, organizații pentru dezvoltare. Colegii mei au vorbit de conceptul de adiționalitate. Ce înseamnă, ce înțelegem noi prin adiționalitate, aplicată în special instrumentul de blending? Conceptul de blending, atunci când vine vorba de adiționalitate, înseamnă că atunci când oferim susținere sectorului privat, e vorba de o, o, un eșec al pieței, evitând distorsionarea pieței, prin subvenții care ar submina și ar alunga, practic, investiția privată, trebuie să susținem durabilitatea și transparența. Un ultim argument ar fi următorul. E important să aliniem Fed cu ceilalți doi piloni. Dacă sectorul privat nu e capabil să intre pe o piață, trebuie să-i creăm condiții. Iar pentru asta, asistența tehnică și climatul mediului de afaceri e decisiv. Deci, pilonii 2 și 3 sunt cel puțin la fel de importanți. Fără aceștia, nu ar exista sector privat, ci pur și simplu ai vărsa bani în niște inițiative care uh, sunt menite uh, să eșueze. În fine, atunci când vorbim de investiții, și felul în care uh, putem lucra cu sectorul privat pe în diferitele țări, e important să ne amintim că aceste proiecte trebuie să se bazeze pe o înțelegere foarte bună a contextului local. E nevoie de prezență pe teren, a parașuta proiecte de la Bruxelles nu, uh, nu ar aduce mare lucru. Iată de ce e important să consolidăm prezența pe teren a celor care implementează proiectele. Persoane care să fie în, conectate direct la piețele locale, instituții prezente pe teren, indiferent de afilierea lor sau naționalitatea lor. Cu acestea am să închei și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Yes, thank you so much. So we have now Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Avem o perspectivă foarte largă acum despre ce ar fi bine să facem și ce ar fi bine să nu facem. O grămadă de sfaturi, altfel spus, și ca întotdeauna am să dau mai înainte, uh, înainte de toate cuvântul raportorilor, începând cu doamna Gardia Zabal, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc membrilor uh, acestui uh, grup de experți uh, pentru prezentări. Sigur că e important să aflăm ce putem face cu acest fond și ce trebuie să evităm. Partea teoretică ar putea să fie mai simplă, însă uh, Transpunerea tuturor acestor idei în reglementări este un lucru delicat și aici se complică situația și se complică pentru că uh, mai mulți uh, vorbitori s-au referit la pilonii 2 și 3 ai uh, planului de investiții externe, care sunt la fel de importanți ca și fondul. Aș avea două întrebări precise. În primul rând, cooperarea între diferitele instituții. Adesea instituțiile sunt concuren concurente, concurența nu e un lucru rău, însă cred că în acest caz o plus valoare pentru acest fond ar fi o cooperare, o cooperare necesară între diferitele bănci și instituții financiare. Cum vedeți dumneavoastră relația între diferitele instituții și cum putem ameliora cooperarea între ele? Apoi, o întrebare legată de uh, investiții. Ați spus că trebuie ca definițiile să rămână deschise. În propunerea noastră nu am modificat uh, definiția la fondurile de investiții, pentru că cred că deocamdată trebuie să avem o definiție cât mai extinsă dar uh, mă interesează din experiența dumneavoastră uh, despre ce ar trebui să vorbim, pentru că uneori se vorbește despre regiune, alteori despre state, alteori despre tematici, despre domenii de intervenție. Cum credeți că ar trebui definite aceste diferite domenii de intervenție? Mulțumesc uh, foarte mult! Știu că aveți multă exper experiență și legată de EFSI, deci întrebarea este ce putem folosi din compromisul EFSI pe care l-am realizat, ce părți ar putea fi transferate automat în noul Fed. Cred că ar putea să fie foarte util să vedem ce e posibil să se facă. Ce se poate transfera de la EFSI la Fed și ce nu este util. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Cucan. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mm, toate mulțumirile și felicitările pe care le-am adresat primului grup de experți se aplică și la al doilea, pentru că invitații noștri au reușit să păstreze discuția la un nivel foarte realist și expert. Și după cum a spus și domnul președinte, trebuie într-adevăr să ne gândim la ce trebuie să includem și să nu includem după ce v-am ascultat. Și aș avea două întrebări rapide. Din perspectiva instituțiilor dumneavoastră, cum priviți cooperarea cu alte instituții financiare internaționale în implementarea obiectivelor Fed și, în al doilea rând, în legătură cu statele cele mai puțin dezvoltate? Care ar putea fi dificultățile pentru a implementa instrumentele în statele cele mai puțin uh, dezvoltate? Pentru că e un subiect foarte important și foarte delicat. Vă mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Frunzulică. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun că astăzi am avut un dejun de lucru cu anumite instituții financiare europene bilaterale din Germania, Franța, Italia și Spania. Și trebuie spus că de la bun început, instituțiile europene financiare bilaterale au contribuit activ la procesul de concepție și de proiectare a uh, planului extern de investiții și al uh, mandatului extern. După cum uh, știți, Comisia Europeană a invitat aceste instituții europene bilaterale tocmai ca să joace un rol vizibil în uh, pregătirea uh, managementului acestui fond, sigur BCE, dar și BEI și BERD. Doamnelor și domnilor, aș dori și eu să vă pun niște întrebări, dar uh, le-au pus deja și colegii. Cum anume vor coopera toate aceste 15 instituții? Pentru că uh, ne interesează să știm cum va funcționa acest mecanism și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, aș dori să subliniez că este foarte important să ne asigurăm că Fed nu va uh, repeta, nu va dubla instrumente și facilități existente și practici ale Uniunii Europene. Trebuie să facem anumite inovații, să venim cu un nivel de sofisticare sporit și cu flexibilitatea necesară, mai ales ținând cont de domeniile pe care ne concentrăm, Africa și uh, vecinătatea este europeană. E foarte important să promovăm o adiționalitate reală și să atragem potențial investitori privați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Țeller! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru că ați organizat această audiere. Am ascultat reprezentanții ai multor organizații și uh, am uh, preluat compact toate aceste informații, ceea ce e foarte util. Însă, eu nu m-am lămurit ce vrem noi anume să realizăm prin acest nou instrument. Se spune că e vorba de a combate cauzele uh, care fac ca mulți oameni să-și părăsească țările, pentru că pur și simplu acolo nu se mai descurcă și cred că în Europa pot să reușească, din diferite motive fie că e vorba de uh, probleme create de alții sau de ei însiși. înșiși. Și uh, Comisia a luat uh, diferite sume din Fondul European pentru Dezvoltare, din Instrumentul de Vecinătate, din Fondul de Dezvoltare Durabilă, sume care erau destinate oricum unor programe pe termen lung. Se pare că gestionarea acestor fonduri nu se va schimba, ci doar obiectivul va fi altul adică să se creeze premisele ca oamenii să nu-și mai părăsească țările natale. Acum două săptămâni am fost cu o delegație a Comisiei pentru Dezvoltare în Ciad, o țară care nu face încă obiectul uh, atenției uh, tuturor. Acolo am putut să vedem care sunt sau ar putea fi cauzele migrației. În primul rând, veniturile acestui stat au scăzut foarte mult. De ce? tocmai pentru că uh, sursa principală de venit a Ceadului erau, era petrolul. Uh, iar uh, rafineriile de petrol sunt gestionate de un consorțiu internațional cu sediul în Elveția. Iar uh, Cead, printr-un tratat, a cedat o parte a uh, drepturilor sale asupra terenurilor petrolifere uh, ceea ce a făcut ca prețul la petrol să scadă și uh, în consecință s-a întâmplat un lucru care nu era prevăzut de tratat, iar uh, ceadul uh, are un deficit, nu a primit sumele pe care ar fi trebuit să le privească, primească și trebuie să chiar să suporte anumite cheltuieli. Și veniturile acestui stat nu mai sunt suficiente uh, Uh, pentru a se face față cheltuielilor obișnuite de stat, finanțare, clădiri uh, și așa mai departe, sănătate și așa mai departe. Un uh, număr mare de cetățeni din Chad fuseseră în Republica Centrafricană și s-au întors acum în Chad. Sunt persoane care aveau o poziție bună în Republica Centrafricană și de 2 ani așteaptă în tabere mizerabile, în condiții infecte, să fie recunoscuți din nou ca uh, cetățenii ai Ceadului și să poată din nou să lucreze în țara lor. Un al treilea exemplu, aș putea să mai continu, noi finanțăm un uh, sistem de frontieră în Chad cu 12 puncte de frontieră, cu patrule uh, care acoperă zona râului Chad până la lacul Chad și uh, consecința este că uh, crescătorii de vite din um, zona lacului Chad, care își duceau um, până acum vitele la păscut în Nigeria de Nord și aveau și acces la piața acolo ca să-și vândă produsele, nu mai au acces în acea regiune și se plâng, deci, că activitatea lor economică a scăzut. Acestea sunt cauzele, sunt cauze politice, sunt uh, Uh, chestiuni de bucătărie internă. E ridicol că noi încercăm uh, să alocăm uh, milioane și în practică totul se întâmplă pe dos. Cred că ar trebui să ne gândim bine la aceste lucruri și să nu mai încercăm să venim cu soluții placebo. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Țeler, aveați două minute pe care le-ați folosit cu vârf și îndesat. Doamna Hautala! Mulțumesc foarte mult! Sunt convinsă că pentru crearea Fed e nevoie de expertiza dumneavoastră, de consilierea dumneavoastră de care beneficiem. S-a menționat un lucru important, printre altele, și anume capacitatea și prezența la nivel local, tocmai pentru a putea avea rezultate pozitive și un impact asupra dezvoltării în spiritul concurenței echitabile. Vreau să vă întreb dintre dumneavoastră care are cea mai bună prezență locală, de exemplu în statele din Africa subsahariană. Dacă ar fi um, o licitație sau dacă am ține cont de ce a spus colegul Țelă, care dintre dumneavoastră ne-ar putea oferi cea mai bună prezență locală? Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Așadar, o să-i rog pe toți să răspundă și să nu depășească două minute, pentru că la 5.30 trebuie să încheiem. Vă rog. Mulțumesc, o să încerc să fiu rapid și să nu depășesc două minute. În primul rând, cooperarea. Cooperarea între instituții. O întrebare importantă, plină de provocări, pentru că această garanție trebuie să fie repartizată între mai multe bănci și de aceea cred că este foarte important să avem o cartografiere a riscurilor între diferitele tipuri de risc evaluate de diferitele instituții și uh, riscurile acoperite de garanție. Altfel nu se poate. Dacă banca A spune că riscul pentru un anumit proiect este B, trebuie să vedem ce înseamnă asta pentru o altă bancă C care ar evalua acel risc ca un minus 3. Trebuie apoi să avem un uh, sistem de măsurare a impactului cât mai uh, corect și coerent să zicem că eu promit luna de pe cer, băncii A, însă banca B e mai uh, temperată și vrea să afle exact impactul și să aibă o abordare mai moderată. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și apoi să construim încredere bazată pe obiective partajate. În al doilea rând, investițiile transversale. Cred că este important ca Comisia să ofere un aviz în legătură cu cooperarea. Cred că trebuie să avem um, un focus geografic, de exemplu, asupra statelor fragile și să încercăm să găsim operatori din sectorul privat, ceea ce poate fi dificil în statele fragile. Și apoi um, trebuie să identificăm domeniile tematice care trebuie susținute pentru anumite proiecte. Ce putem folosi din EFSI? Cred că trebuie să uh, ne bazăm pe sfera de aplicare și pe tabloul de port, care este foarte important. Uh, la fel, uh, mandatul extern al BEI ține cont de aceleași criterii, e foarte important să continuăm într-un mod adecvat. Îmi mm, pare rău că depășesc timpul, dar mai am doar o întrebare în legătură cu um, statele cele mai puțin dezvoltate și uh, ce ar trebui să folosim din EFSI politicile de risc uh, ale BEI. Cred că trebuie să fim mai toleranți cu riscul pentru, în ceea ce privește statele cele mai puțin dezvoltate și în același timp trebuie să avem un cadru foarte solid și rațional. Și încă o întrebare. Ați uh, spus că avem acest concurs de frumusețe cu cine are cea mai bună prezență pe teren. Noi lucrăm strâns cu delegațiile UE. Și ce facem este că uh, reprezentanții noștri de pe teren fac parte din delegațiile UE, deci cred că avem o prezență foarte solidă în teritoriu, în cooperare cu delegațiile UE și cred că e un mare avantaj pentru că aceste delegații cunosc exact politicile UE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andreasen, vă rog! Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte! Eu reprezint 15 instituții Uh, de finanțare a dezvoltării. Noi avem o experiență să vedem cum putem coopera și intra în concurență în același timp și din experiența noastră cooperarea bună între instituțiile de finanțare înseamnă în primul rând să existe condiții uh, echitabile pentru toată lumea și norme comune în domeniul nostru. Pentru ca investitorii să nu se confrunte cu 15 uh, 15 seturi de reguli și nici beneficiarii uh, să nu trebuiască să aplice 15 seturi de reguli. Uh, sigur că procesul de luare a deciziilor trebuie să fie cât mai eficient. Proiectele trebuie să fie finanțate uh, în funcție de nevoile de finanțare. Să nu negociem între noi. Cam asta ar fi regula de bază. Am avut uh, câteva experiențe de succes uh, în țările ACP, în ce privește schimbările climatice, de exemplu. Avem uh, împreună cu BEI și cu Fondul European pentru Dezvoltare am, încer- am pus în comun regulile noastre când am făcut investiții și această experiență ar putea fi foarte utilă pentru cooperarea pe viitor. În ce privește Fed, acest uh, plan, deci intenția instituțiilor bilaterale europene a celor 15 instituții e să facă propuneri de proiecte comune pentru ca a permite instrumentelor europene de uh, blending uh, să uh, acționeze în, în interesul uh, obiectivelor noastre comune. Avem uh, experiență și, așa cum spuneam, în legătură cu țările pe care le vizăm, cam o treime din uh, fondurile noastre sunt investite în țări din uh, Africa subsahariană, țările cele mai puțin uh, dezvoltate. E bine de mai, mai bine de 1000 de proiecte și credem că înțelegem destul de bine aceste pieți, deci putem folosi această expertiză. Mulțumesc, domnul Jones acum. Mulțumesc o observație generală. S-a spus uh, ceva înainte. Uh, e adevărat că problemele sunt uh, foarte grave. Nu sunt de acord cu o soluție de tip panaceu. Sigur că problemele sunt multe și diverse și trebuie să finanțăm proiecte la fața locului, dar și să asociem sectorul privat. E o observație generală. Cum am putea să cooperăm? Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitorul meu în legătură cu cooperarea. Uh, faptul că garantarea trebuie să fie gestionată în mod imparțial. Uh, colegul de la BEI în prezentarea sa ne-a explicat întrucâtva. Când intri într-o garanție, intri în niște chestiuni bancare foarte delicate și băncile au reguli uh, foarte confidențiale, există o confidențialitate și cred că punerea în comun a informațiilor, schimbile, schimbul de informații e greu de făcut adesea. Și de aceea e foarte important, din punctul nostru de vedere, e ca Comisia să aibă un rol foarte important uh, de jucat în uh, gestionarea garanției. Și ne întoarcem tot la această idee de condiții egale pentru toată lumea. Cum am putea coopera? Mm, în primul rând, să ne coordonăm, nu să ne suprapunem. Nu facem uh, tot timpul aceasta. Dar cu toții facem multe lucruri, dar e foarte, situația este foarte complexă. Sigur că noi avem o modalitate simplă, dar zilnic trebuie să depunem foarte multe uh, eforturi și deci încă o dată trebuie să avem un schimb de informații și să participăm la, participăm la uh, dezbateri și la luarea deciziilor. Și aici ajung din nou la aspectul de care vorbeam înainte, respectiv să-i implicăm uh, și pe alții în acest comitet strategic pentru a vedea cum se articulează lucrurile. Și dacă constatăm că e o problemă, atunci să o semnalăm. Și sper să uh, țineți cont de această sugestie. Un al treilea aspect legat de cooperare foarte important, Fedul nu vizează doar Uh, garanția este asistență tehnică, dar e și uh, legată de reforma politicilor. Nu trebuie să ne contrazicem, nu trebuie să intrăm în uh, concurență, trebuie să cooperăm. Instituțiile cele mai importante sunt reprezentate la, la prezidiu, trebuie să cooperăm împreună. Deci dacă una dintre instituțiile noastre combină investiții cu reforma politicilor, e foarte important ca și celelalte instituții să sprijine acest proces Uh, nu trebuie doar să intrăm în concurență în ce privește investițiile, ci trebuie să ne sprijinim și în această schimbare de politici pe care sperăm să operăm. Domnule președinte, doar asta aveam de spus în legătură cu cooperarea. În ce privește aceste oportunități de investiții, noi uh, activăm și în vecinătatea estică și uh, sudică și um, noi încercăm să uh, identificăm oportunități de uh, investiții. Așa cum spunea doamna Gartia Zabal, încercăm să vedem dacă putem face ceva în ce privește împrumuturile în uh, valuta locală. Apoi, cum putem finanța IMM-urile și uh, eficiența energetică, investițiile în sursele regenerabile de energie. Dar, în fine și în ultimul rând, prezența locală. În orice țară în care investim, suntem Uh, prezenți prin experți, experți bancari, dar și în alte domenii. Încercăm să intervenim domeniu pe domeniu, să interacționăm cu mediul de afaceri. O treime din personalul nostru se află la fața, la fața locului. Mulțumesc, în fine, dar nu, nu în ultimul rând, domnul Paulucci. Mulțumesc. O să încerc să fiu subțin pentru că antevorbitorii mi-au cam luat uh, vorba din gură. În ce privește cooperarea, premisa e de care se pornește întotdeauna este că nu cooperăm. De fapt, cooperăm foarte mult, foarte bine. Sigur că ideea este să cooperăm și mai bine datorită amploarea uh, provocării cu care ne confruntăm și datorită faptului că trebuie să arătăm și mai mult cu această inițiativă. Și aici vorbesc în numele instituției pe care uh, o reprezint că putem obține uh, Uh, valoare din banii pe care îi uh, investim. Și cooperarea uh, exclude concurența. Prezența în acest comitet strategic ne oferă oportunitatea să vedem cine ce face, unde, cum, cum putem să îmbunătățim mecanismul și o astfel de prezență este binevenită. În ce privește riscurile, domnul Cucan a menționat riscurile cu care se confruntă investitorii. În primul rând, accesul la piețe. Câteodată vorbim despre, despre țări care nu au piețe. Riscul este imens. Și aici ajung la un al doilea element. E vorba de instituții foarte vulnerabile. În urmă cu câțiva ani am făcut un studiu în care am arătat că pentru o țară să devină o țară solidă, uh, cu instituții solide, e nevoie de 70 de ani. Ehm, dacă nu ținem cont de această perspectivă pe termen lung, s-ar putea să avem de-a face cu, câteodată cu un eșec. Sigur că nu eu uh, sunt persoana cea mai îndreptățită să dau sfaturi, pentru că reprezint o instituție care nu este europeană, dar poate ar trebui să ne axăm pe produse și pe sectoare și nu pe instituții în sine. Doar astfel putem încuraja gândirea creativă și promova astfel noi soluții pentru probleme care câteodată par insolubile. Instituția noastră are cam 20.000 de angajați uh, la Washington, uh, dar și la fața locului. Suntem prezenți în toate țările africane, avem birouri în uh, țările africane Um, unul dintre angajamentele noastre era să uh, întărim prezența în țările fragile. Și am angajat 200 uh, de persoane uh, de funcționari care să meargă în uh, țările fragile din Africa. Procesul este în curs. Mulțumesc. Uh, vom da cuvântul acum celor uh, trei raportori pentru concluzii. Un minut pentru domnul Cucan câteva observații, poate și din partea, partea comisiei. Mai avem 5 minute la dispoziție. Cine dorește să... spuneți că avem 5 minute? Am înțeles eu bine, nu un minut uh, de căciulă. Da, putem fi succinți pentru că abordarea noastră este asemănătoare cu cea a experților. Mulțumesc pentru că ați menționat uh, cât de important sunt cei trei piloni și apoi uh, interacțiunea cu adiționalitatea. Uh, conceperea FED se bazează pe cooperarea pe termen lung uh, pe care o avem cu mai multe instituții financiare, printre care și instituțiile pe care reprezintă experții, dar și instituții bilaterale cu care uh, am avut uh, prânzul. Ar trebui să mai, vorbe, uh, să mai uh, menționez și Banca Africană de Investiții. Practic ea nu este reprezentantă astăzi. Și, bineînțeles, trebuie să menționăm și rolul important al ONG-urilor cu care noi avem contacte strânse. Ceea ce arată că, practic, avem aceeași abordare cu toții și ne aflăm pe făgașul cel bun pentru a finaliza ultimile detalii ale acestei inițiative. Mulțumesc! Următorul vorbitor, foarte pe scurt, aș dori să confirm faptul că, într-adevăr, avem uh, un număr foarte mare de interlocutori în uh, instituțiile financiare, ceea ce este foarte util pentru că uh, în contextul vecinătății africane e vorba de 70 de țări, deci uh, avem de-a face cu o situație foarte nuanțată de la țară la țară și poate că nu toată lumea își dă seama, dar una dintre misiunile cele mai dificile pentru noi într-o astfel de activitate e să găsim proiecte, proiecte Uh, de valoare, proiecte viabile din punct de vedere financiar, dar care să poate să fie și implementate cu respectarea principiilor europene care deja au fost uh, menționate. Da, e, aceasta este misiunea cea mai dificilă și ne bazăm mai ales pe capacitatea băncilor de a uh, pregăti și de a implementa astfel de proiecte și de aceea este foarte important să avem uh, un număr cât mai mare de parteneri și de interlocutori de instituții care pot să facă această muncă în amonte care este foarte dificilă, așa cum spuneam. Mulțumesc. În fine, dar nu în ultimul rând, din partea SAE, aș dori să spun că, de exemplu, în altul reprezentant uh, Mogherini, care a susținut această propunere, acordă o mare importanță idei că acest fond ar trebui să fie văzut ca o parte din abordarea de parteneriat pe care o susținem cu unele țări, în care folosim capacitatea, punctele forte ale actorilor diversi. Sigur că nu e vorba doar de nevoile țărilor partenere, ci și de capacitatea UE de a veni cu o ofertă comună în care să ne reunim uh, toate punctele forte și prin prezența BEI astăzi și a altor instituții financiare uh, care au legături cu statele membre și din rolul Comisiei și a delegațiilor europene care se află la fața locului. Deci toate acestea denotă că avem de-a face cu uh, amestecul potrivit. În ce privește experiența, mandatul, prezența la fața locului, cu toții avem anumite puncte forte unii suntem mai tari la unele, în unele domenii decât alții și de aceea cred că acest instrument va fi un instrument uh, inovator uh, de a uh, schimba lucrurile la fața locului. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc experților, mulțumesc pentru consilierea pe care ne-ați oferit-o, mulțumesc și președinților de comisii, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că ați participat la această dezbatere, la moderarea ei. Ne vom întâlni în 21 martie data viitoare la ora 5 și jumătate până la 6 și jumătate. Raportorii își vor prezenta oficial proiectul de raport. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că ne-ați permis să continuăm în direcția cea bună. Mulțumesc. Ședința se încheie. O seară bună.